Ja, guten Morgen. Bună dimineața, dragi colegi. Declar deschisă reuniunea noastră de astăzi a Comisiei de Control Bugetar și vă urez tuturor bun venit. Trecem direct la subiect. Avem uh, ordinea de zi. Ba nu, microfonul e pornit. Bun, aveți ordinea de zi în față. Dacă sunt... Dacă doriți să o modificăm, să-mi spuneți. Nu este cazul. Atunci trecem la primul punct de pe ordinea de zi. Avem raportul uh, cu privire la delegația din Lituania. Am avut uh, raportul Marinescu și am discutat despre ceea ce se întâmplă în Lituania cu privire la uh, fosta centrală nucleară de la Ignalina și ce se, cum va avea loc dezafectarea acesteia. Aveți uh, raportul uh, din, din timpul acestei delegații și la fața locului am constatat că există câteva conflicte uh, între participanții la proiect, conflicte care, din păcate, sunt uh, uh, nesoluționate. Iar obiectivul activității noastre este ca, uh, în baza raportului Curții de Conturi, să găsim soluția cea mai bună pentru contribuabilul european. Văd că interesul cetățenilor din Lituania este unul real uh, față de ceea ce se întâmplă, dar nu există nicio diferență, de fapt, între interesele cetățenilor lituanieni și interesele generale ale cetățenilor europeni. De fapt, cu toții vrem ca această fostă centrală nucleară să fie dezafectată așa cum trebuie, în conformitate cu regulile în vigoare, iar raportul special al Curții de Conturi spune foarte clar că orice tergiversare care a apărut în acest proiect, în fiecare lună îl costă pe contribuabil 600.000 de euro. Iar sarcina noastră în calitate de comisie pentru control bugetar este să avem uh, o atitudine cât mai prudentă din punct de vedere economic și să fim precauți cu banii cetățenilor noștri. Aceasta este sarcina noastră potrivit anexei 7 din regulamentul de procedură al instituției noastre. Încă o dată subliniez că noi cerem tuturor participanților la acest proiect, atât guvernul, uh, guvernului lituanian, cât și tuturor părților contractante, precum și societății Ignalina Power Plant, să facă tot posibilul pentru a ajunge la un rezultat final cât mai repede cu putință. În același context, vreau să vă spun că ambasadorul Lituaniei m-a abordat în calitate de președinte al acestei comisii și uh, președinte de delegație pentru a prezenta perspectiva guvernului lituanian. În raport figurează niște cifre, în raportul uh, oficial, despre care el a spus că nu ar fi corecte, dar noi le-am obținut pe surse oficiale și am discutat atât cu reprezentantul guvernului lituanian uh, la reprezentanța permanentă, cât și cu ambasadorul și am spus că din uh, perspectiva mea, ca președinte de delegație și de comisie parlamentară, uh, Dacă aceste cifre se vor dovedi a fi incorrecte sau incomplete, noi le vom adapta. De asemenea, eu cred că răspunderea pentru punerea la dispoziție a acestor cifre nu este a comisiei noastre, ci a celor care au uh, obținut acele surse. Așa că ar trebui să verifice încă o dată informația și să ne ofere uh, informațiile corecte dacă va fi cazul. La final voi discuta și cu reprezentantul comisiei, voi da posibilitatea să prezinte perspectiva comisiei încă o dată pentru a ne spune în ce măsură cifrele din raportul nostru sunt corecte sau în ce măsură ar mai trebui completate. Acestea au fost uh, cuvintele mele introductive. Mă opresc aici în calitate de președinte de delegație, nu înainte însă de a transmite un mesaj foarte clar. Noi vrem să spunem cu fermitate că vrem ca aceste probleme să fie rezolvate, dar cât mai repede cu putință. Noi însă nu putem să luăm uh, o, o uh, decizie aici Uh, cu privire la cine are dreptate unde în toate acele conflicte care au apărut. Noi, de fapt, uh, discutăm despre controlul bugetar și prin instrumentul uh, controlului bugetar vrem să facem presiuni la comisie pentru că nouă ni se pare că Comisia are aici o răspundere specială și vrem să, ca și guvernul lituanian să resimtă presiunea astfel încât to- toți participanții uh, să uh, participe la atingerea rezultatului final. Există mai multe exemple uh, din Uniunea Europeană unde au fost rezolvate cazuri similare, așa că ne punem întrebarea de ce nu ar fi posibil să se întâmple asta și în cazul uh, Lituaniei. Eu cred că se poate ajunge la un compromis, la o soluție, este în interesul tuturor și subliniez asta cu fermitate, oprindu-mă aici cu cuvintele introductive. Îl avem uh, pe domnul Kirchner de la comisie și îl rog dacă poate să ne spună ceva despre starea lucrurilor. De fapt, nu știu cine este mai avizat uh, să intervină din partea comisiei. Poate că ne puteți spune dumneavoastră ce uh, se întâmplă cu raportul nostru, dacă trebuie sau poate să fie completat și dacă ne puteți oferi dumneavoastră informațiile suplimentare necesare. Mulțumesc, aveți cuvântul. Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Am doar trei comentarii de făcut. În ceea ce privește cifrele, cifrele care apar în raport, de exemplu, pentru uh, proiectele de investiții, sunt corecte. Celelalte cifre din raport îmi par a ține mai mult de prezentare. Cifrele în sine sunt corecte, dar nu mi se pare că uh, explicațiile care însoțesc aceste cifre sunt uh, exhaustive. De exemplu, uh, finanțarea din fondurile europene a fost oferită pentru mentenanța uh, centralei nucleare în ultimii ani de asemenea, salariile uh, angajaților sunt acoperite din aceste fonduri, aceste lucruri fiind foarte importante pentru că trebuie să ținem cont și de consecințele sociale ale dezafectării. În ceea ce privește Comisia comună dintre BRD și Lituania este o obligație în cadrul uh, acordului cadru, dar asta nu s-a implementat. Totuși, la fața locului există un steering committee, un uh, Uh, Consiliu Director care se reunește de două ori pe an uh, cu reprezentanții ai Comisiei, ai Băncii și alții din agenții, agențiile naționale, de exemplu, uh, și cu, desigur, cu conducerea centrale nucleare, pentru a vedea care sunt problemele. Cu privire la proiectul specific, obiectivul general este acela de a dezafecta centrala până la finele lui 2013, astfel încât toate activitățile să ia sfârșit până atunci. În raport se spune că acordul uh, din, de la fața locului ar putea fi suspect, suspendat dacă până la jumătatea lui iulie nu se Uh, rezolvă problemele. Dar uh, Ignalina Nuclear Power Plant deja a depus niște planuri cu soluții tehnice pentru a se ajunge la un acord. În ultimele două luni, INPP a început să implementeze această foaie de parcurs, dar mai există câteva puncte cheie care trebuie marcate. Uh, prin urmare, este foarte important să facem presiuni în continuare pentru că la ora actuală nu avem nicio garanție fermă că această foaie de parcurs într-adevăr se va solda cu uh, completarea, finalizarea acestui proiect important până la finele lui 2013. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc și eu, spune președintele. Și acum uh, dau cuvântul în sală, mai întâi uh, doamna Gresle. Mulțumesc. Și eu am fost la delegația din Lituania și am fost surprinsă, ba chiar șocată. Și aici uh, mă adresez reprezentantului comisiei. Am văzut, de fapt, că s-au închis, uh, s-au închis, s-au închis ochii mai mulți ani uh, la toți banii care sunt arși acolo. Și până la urmă, ideea nu este că atitudinea este că nu e vorba de 30 de milioane în plus sau în minus, dar mie mi se pare că chiar despre asta este vorba, despre cele 30 de milioane. Și mă întreb cine este responsabil, cine este vinovat de aceste întârzieri și cum anume veți aborda problema pierderii celor 30 de milioane. Cine primește această factură? Uh, contribuabilul pe motoul ghinion sau există niște persoane care să fie declarate răspunzătoare. În al doilea rând, eu, mie nu mi-a plăcut nici atmosfera uh, de la fața locului, de la centrala nucleară. Și nu știu cum anume oamenii aceia vor putea lucra în aceste proiecte, uh, în acea atmosferă de lucru. Bun, exist, există această foaie de parcurs, dar mie mi se pare că este o tactică, pentru că în spatele acestei tactici se află noile negocieri financiare, care au loc la ITRE. Deci există acum uh, o dezbatere la ITRE și se pune problema cât de durabil este, cât de durabil este această foaie de parcurs și care este scopul acestea și ce se va întâmpla dacă din nou nu va funcționa. Deci, prima întrebare, cine se face vinovat de, uh, uh, de uh, întârzieri și cine va plăti factura? Și, în al doilea rând, ce ne facem dacă nici acum nu funcționează? Iar, în al treilea rând, oare nu ar trebui să avem o, o structură organizatorică de principiu de la zero? Pentru că am văzut că unitatea de project management ar fi uh, o soluție. Prin urmare să existe un fel de uh, consiliere a litigilor care există, dar uh, ideea nu este aceea de a uh, prelungi conflictul, pentru că în urma acestei prelungiri câștigă unii. Așa că vă întreb, ce vă, cum vă imaginați dumneavoastră că putem ieși din, această, din acest impas? Mente care au fost depuse de către doi colegi din Lituania. În primul rând, mi se pare că o persoană care nu participă la o delegație își reneagă dreptul de a depune mai târziu amendamente. Iar în al doilea rând, eu înțeleg că presiunea este mare și că este foarte greu pentru toată lumea. Dar eu vreau să vă spun aici că um, nu este o luptă noi versus lituanienii, ci trebuie să găsim o soluție împreună. Și asta vrem să facem. A sosit momentul să lăsăm la o parte această confruntare. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Urmează acum domnul Balcitis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. Mulțumesc. Dragi colegi, aș vrea încă o dată să vă mulțumesc pentru vizita pe care ați efectuat-o în Lituania. Și astăzi aș vrea să mă refer aici nu în calitate de reprezentant al Lituaniei, ci în calitate de membru al Parlamentului European, care reprezintă întreaga Uniune Europeană. Totuși, pentru că am lucrat și am locuit în Lituania și am avut anumite poziții acolo, am foarte multe informații uh, în legătură cu ce se întâmplă acolo. Și cred că întrebarea care a fost pusă a fost una potrivită. Raportul, într-adevăr, nu se referă la toate cifrele și la toate procesele implicate. Și aceasta pentru că nu există o foarte mare claritate în legătură cu care procese sunt implicate și care nu. Și aceasta a dus la o oarecare confuzie. În primul rând, în legătură cu rolul BERD și rolul Comisiei în primele etape. La început s-a stabilit dezafectarea centralei nucleare de la Ignalina și să se aloce bani Lituaniei pentru a face acest lucru, însă cu o condiție. Tocmai pentru că Lituania nu avea niciun fel de experiență în acest domeniu, în dezafectarea unor astfel de centrale nucleare mari, acest, acest ajutor urma să fie dat de către BERD, lucru care se întâmplă și acum. Iar sumele uh, cheltuite au fost uh, justificate prin utilizarea lor de către uh, DANC. DANC este cel care gestionează practic acum aceste fonduri. Conform legislației actuale din Lituania, Lituania realizează doar monitorizarea de natură tehnică a acestui proces pentru a se asigura că această companie își realizează sarcinile în conformitate cu contractul stabilit. Deci să se asigure că face ceea ce trebuie să facă, că toate procedurile sunt respectate și se uh, mențin criteriile din contract. Acest contractant trebuia să ofere și un anumit echipament și se pare că există îndoieli în legătură cu regulile de uh, siguranță nucleară. Îndoieli care au fost prezentate în cazul în care apar aceste îndoieli, mă scuzați, atunci uh, partea contractantă trebuie să ofere documente suplimentare. Am avut și inspecții suplimentare în legătură cu siguranța nucleară și această agenție pentru siguranța nucleară din Lituania trebuie să-și dea avizul și să arate dacă containerele folosite îndeplinesc sau nu criteriile necesare de siguranță nucleară. Și aceasta uh, pentru a răspunde dacă îndoielile sunt sau nu rezonabile și uh, după aceea Berdul uh, și Dancul vor trebui să hotărească dacă aceste containere sunt sau nu utilizate. Și dacă ele nu pot fi folosite, atunci trebuie să se ia o decizie ulterioară. Pentru că nu vorbim aici Vorbim și despre substanțele chimice, de compoziția chimică care este folosită pentru izolarea acestor containere, dar n-am să intru acum în detalii. Trebuie să înțelegem aici pentru lucrările noastre viitoare, care este responsabilitatea fiecarei părți implicate, a statului membru, a Uniunii Europene și așa mai departe. Așa că sunt de acord cu colega mea, doamna Gresle, care a pus întrebarea cine este responsabil pentru anumite proceduri care se realizează astăzi și cine va fi responsabil pe viitor. Cred că proiectul este unul bun și ex lucru. Totuși, Lituania nu poate lua decizii în această privință singură. O decizie care eventual să nu respecte criteriile de siguranță nucleară. Așa că ar trebui să vedem care este uh, o altă alternativă, una de compromis, pentru a găsi o soluție în sfârșit pentru ceea ce se întâmplă astăzi. Și nu este un lucru de azi, de ieri, uh, e un proces care durează de ani, de zile și cred că în sfârșit a sosit momentul să găsim o soluție. Să nu facem ca în trecut, pentru că aceasta nu aduce beneficii nimănui. Mulțumesc! Äh, Mulțumim! Urmează acum domnul Galer. Mulțumesc, domnule președinte! Avem o problemă aici în care cooperarea europeană trebuie să-și dovedească plus valoarea. Am găsit la fața locului un proiect mai complex decât uh, mi-aș fi putut imagina, iar această complexitate nu are menirea de a facilita demararea proiectelor. Practic, e nevoie ca autoritățile naționale, autoritățile internaționale, autoritățile de supraveghere nucleară, partenerii de negociere, firmele de uh, implementarea contractelor să coopereze într-o manieră absolut aparte. Așadar, avem o problemă aici, pentru că nici nu putem să forțăm mâna statului lituanian. Statul lituanian are uh, sentimentul că e vizată însăși securitatea cetățenilor săi și a vecinilor. Pe de altă parte, noi trebuie să dezafectăm în siguranță această centrală nucleară cât mai repede cu putință. Um, atitudinea de la fața locului este rezervată pentru că oamenii care trebuie să dezafecteze centrala respectivă sunt oamenii care au construit-o și sunt mândri de munca lor. Ei sunt de părere că au uh, Uh, făcut o treabă decentă inițial construind centrala respectivă, așa că evident că nu sunt încântați când vin alții din afară și spun nouă nu ne mai convine proiectul respectiv, ia să scăpați de el. Uh, și eu vin din Ținutul Rur, unde am fost uh, într-o situație similară cu dezafectările, dar nu dezafectări de la, la aceeași scară ca la Ignalina, însă proiectul social, psihologic îmi este foarte cunoscut. Prin urmare, uh, ar trebui să procedăm în felul următor. Să fim foarte corecți față de toți uh, participanții și să transmitem uh, exteriorului un mesaj foarte clar pe care președintele l la Uh, exprimat foarte frumos că nu suntem uh, o parte direct interesată acolo, ci de fapt noi am vrea să le amintim celor care sunt într-adevăr implicați, care le sunt sarcinile. Ar trebui să o facem în interesul contribuabilului european, până la urmă sunt și contribuabili lituanieni. Cu privire la amendamentele depuse, eu sunt perfect de acord cu Inge Gresle iar domnul Balcitis ne-a transmis o notă prezentând uh, subiectul dintr-o perspectivă diferită. Dar eu cred că va trebui să acționăm uh, corect, în sensul că să ținem cont de ce părere are Lituania fie prin INPP, fie prin ceilalți și ce părere au firmele care trebuie să ducă la bun sfârșit uh, contractele. Președintele a spus-o, noi nu vom uh, putea decide cine are dreptate ne lipsește și expertiza și cu siguranță ne lipsește și posibilitatea de a intra atât de, în atâtea detalii ale acestui conflict. Dar care este ideea? că până la urmă cineva tot trebuie să joace pe arbitrul și ă, noi trebuie să ne apropiem de obiectivul final, să dezafectăm Ignalina și să o facem într-o manieră cât mai ă, ă, prietenoasă față de mediu și față de toți ceilalți factori. Uh, Uh, și, bineînțeles, să facem asta evitând alte întârzieri. Prin prisma tuturor acestor lucruri, ar trebui să ne gândim puțin la ce s-a întâmplat în timpul delegației. Și aici rog Comisia ori să ne facă o declarație astăzi, o declarație orală, ori să ne spună în scris ce Uh, s-a întâmplat de când am plecat noi din Lituania. Pentru că noi am plecat din Lituania așteptându-ne ca responsabilul de proiect să apară la Vilnius, este din partea Comisiei, și să uh, reprezinte poziția europeană. Am putut să urmăresc uh, evoluțiile doar în presă de când am plecat dar mi-ar plăcea foarte tare să aflu ce se întâmplă la comisie, ori să ne spună acum sau să ne spună în scris. Mă interesează uh, foarte mult foaia de parcurs. E bine să avem un calendar asupra căruia s-a convenit, dar mecanismul de implementare a calendarului respectiv, sau mai bine zis absența mecanismului respectiv, impune ca această foaie de parcurs sau haideți să nu o spun chiar așa. Uh, există riscul ca foaia de parcurs să nu fie implementabilă, așa cum uh, s-a estimat inițial, fără un mecanism. Și atunci vreau să știu ce a făcut Comisia în plus, ținând cont de ceea ce am descoperit noi în Lituania, pentru a asigura succesul foii de parcurs. Aș avea încredere doar atunci în această foaie de parcurs dacă aș uh, fi convins că în ceea ce privește realitățile de la Ignalina, s-au găsit noi instrumente de uh, soluționare a conflictelor. Dacă nu avem aceste instrumente, mă interesează de unde vine optimismul uh, Comisiei cu privire la succesul garantat al foii de parcurs. Mulțumesc. Mulțumesc și eu, spune președintele. Acum doresc să dau cuvântul Comisiei pentru că au, i-au fost adresate mai multe întrebări și poate că ne poate oferi acum un răspuns. Dacă nu, să ne ofere mai târziu un răspuns în scris, vă rog. Yeah, okay. I think um, we, we will of course provide a, a written answer to the, to the aș uh, dori, dacă se poate, să transmit un răspuns în scris la întrebările pe care ni le-ați spus, dacă vă convine. Întrebarea, președintele. Întrebarea este dacă puteți să răspundeți la vreo întrebare care v-a fost pusă sau deloc. Da, aș putea să răspund sau cel puțin să fac o observație, uh, poate nu chiar un răspuns. Apoi, în legătură cu responsabilitatea, e vorba de întrebarea cheie și faptul că încă persistă uh, probleme, pentru că nu e o problemă pe care o putem vedea așa în alb și negru, răspunderea e de ambele părți și ambele părți trebuie să depună eforturi pentru a ajunge la o soluție. Când, mă, când spun ambele părți, mă refer la angajator și la contractant, pentru că ei au un acord în conformitate cu contractul și, uh, bineînțeles, că acest acord trebuie să fie uh, respectat întru totul. Uh, bineînțeles că trebuie să ne asigurăm că trebuie să centrala trebuie să respecte toate aceste norme și apoi după aceea să mai primească o licență de operare. În ce privește cele 30 de milioane, nu pot să vă dau un răspuns pentru că nu mi-a ajuns la urechi o astfel de cifră. Uh, în ce privește uh, uh, problema în sine, ne e cunoscută în timpul vacanței de vară. Uh, am aflat că contractantul a trebuit să schimbe uh, compania de construcție, de aceea știm că rezultatul nu a fost chiar satisfăcător și că toate activitățile nu s-au desfășurat chiar în conformitate cu planul. Ce a făcut însă comisia? din iulie încoace a acționat în conformitate cu decizia uh, adoptată la conferința donatorilor din iunie, la care Comisia împreună cu BERD, care se ocupa de uh, punerea în aplicare uh, financiară a programului de sprijin, a analizat această foaie de parcurs. A fost uh, Uh, trimis o scrisoare de la președintele uh, adunării generale uh, înspre centrală cu, solicitări, cu solicitări de, de informații suplimentare. Directorul Peter Farus a fost în Lituania în urmă cu câteva, cu câteva zile după ședința dumneavoastră și va mai merge încă o dată acolo săptămâna viitoare pentru a discuta împreună cu factorii implicați subiectul și uh, Sigur că există prevederi care sunt în vigoare, deci uh, NPV trebuie să raporteze uh, comisiei și uh, donatorilor și apoi va trebui să punem cărțile pe față și să vedem dacă suspendăm finanțarea acordului inițial sau nu. Mulțumesc, spune președintele. Doi colegi s-au scris la cuvânt, cuvânt și cred că ar trebui să vedem ce facem în continuare, cum procedăm pentru că avem foarte multe pe ordinea de zi în Gregresle, acum și după aceea Balcetis. Mulțumesc. Am două întrebări uh, care vreau să-mi fie răspunse în scris. În primul rând, dumneavoastră spuneți că nu știți ce e cu cele 30 de milioane. Uh, e vorba de 600 de mii de euro pe lună pe întârziere. Dacă calculăm întârzierea de patru ani, uh, chiar la această sumă ajungem. Dumneavoastră spuneți că nu cunoașteți cum s-a calculat această sumă. Dar ce sumă cunoașteți dumneavoastră atunci? Care sunt estimările dumneavoastră pe care uh, le-ați obținut în urma calculării întârzierilor? A doua întrebare. Cine este ofițerul care autorizează toate acestea? Mulțumim și acum domnul Balcitis. Ačiū labai. Mulțumesc, domnule președinte. Colega Gresle a, mi-a luat cuvintele din gură, a spus ce voiam să spun. Trebuie să stabilim cine are răspunderea pentru un astfel de proiect imens uh, care uh, nu a mai fost văzut uh, în Europa și chiar în lume. Aș dori să spun încă ceva care s-ar putea să fie util pentru activitatea comisiei noastre pe viitor. Aș dori ca comisia să pregătească un document în care să enumere răspunderea centralei EVRD, apoi răspunderea NUCAM, au fost uh, condiții care sunt stipulate în contract, nu cred că sunt confidențiale și aș dori ca toate aceste informații legate de răspundere să fie date publicității și poate că uh, reprezentantul comisiei ar putea dacă, să ne spună dacă uh, reprezentanții uh, Lituaniei greșesc, dacă uh, în uh, această solicitare de informații de la contractant. Trebuie să verificăm dacă normele tehnice au fost sau nu respectate. Mulțumesc. Iată întrebări suplimentare. Nu știu dacă reprezentantul Comisiei dorește să facă acum o declarație, o primă declarație și după aceea să vină cu un răspuns mai detaliat în scris. Aș dori să fac doar o observație succintă în ce privește documentația suplimentară care trebuie pusă la dispoziție. Da, există un proces care a fost bine stabilit de la început. Sigur că există documente care trebuie să fie furnizate pentru ca după uh, construcție și dezafectare să se obțină uh, licența de uh, funcționare. E un contract foarte clar la care toate părțile semnatare sunt, sunt părți și trebuie ca după aceea autoritatea de reglementare lituaniană să intervină și să uh, vină cu, cu, cu uh, informații suplimentare, dar pentru restul întrebărilor răspunsuri în scris. Mulțumesc, aș dori să finalizăm această dezbatere. Vă propun să includem ca această uh, sugestie a colegului Balcitis, care a făcut parte din această delegație, să fie inclusă. Uh, Uh, să avem o dezbatere între grupurile politice, să vedem dacă putem ajunge la un compromis în ce privește raportul delegației și să finalizăm uh, dezbaterea după ce vom fi primit răspunsul înscris de, către, de, la, de la Comisie. Dacă în raport mai sunt uh, cifre greșite, iată, avem ocazie să le, să le corectăm. Mai există completări? Inge? Înțeleg că aici există tendința de a îmbunătăți câteva dintre uh, constatările noastre. Dar uh, eu uh, aș aprecia foarte mult dacă am aștepta mai întâi comentariile comise pentru a le integra în raport. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Văd că lumea e de acord cu această propunere. Prin urmare, vom uh, analiza încă o dată acest subiect complex și dificil și poate că o vom face și în prezența băncii este europene. Da, spune președintele, este sarcina comisiei noastre de a uh, ne asigura că mijloacele contribuabililor europeni sunt utilizate și uh, economică. Noi nu vom decide pe chestiuni uh, tehnice, nucleare, ci este vorba strict de utilizarea banilor. Uh, Acestea fiind spuse, am încheiat acest subiect de pe ordinea de zi. Așteptăm un răspuns scris din partea Comisiei, iar în funcție de răspuns, uh, noi vom îmbunătăți raportul delegației noastre, vom discuta încă o dată subiectul pentru a-l încheia frumos. Mulțumesc tuturor pentru această discuție constructivă. Închidem acest punct de pe ordinea de zi și trecem mai departe. Astăzi um, avem un punct central este vorba despre descărcarea de gestiune pentru bugetul Consiliului. Mulțumim uh, serviciilor uh, Parlamentului pentru faptul că au trimis uh, experți de top pentru a discuta cu noi despre acest subiect. După ce nu s-a acordat descărcarea pe 2009, ieri am decis să recomandăm plenarei să nu facem descărcarea de gestiune. Dar cum s-a ajuns la această situație totuși? Pentru că mereu și mereu discut, trebuie să discutăm despre descărcarea pentru Consiliu. Ei bine, noi uh, avem uh, articolul 319 din tratatul uh, UE cu privire la descărcarea pe care trebuie să o ofere Parlamentul către uh, toate instituțiile europene. Parlamentul European este singura instituție europeană aleasă direct de către cetățeni și este direct responsabilă de uh, executarea bugetară. Această interpretare mai, este acceptată mai puțin uh, de Consiliul de Miniștri. Consiliul de Miniștri, după cum bine știm, este din păcate de părere că Parlamentul European ar fi îndreptățit să ofere descărcare comisiei și că printr-o astfel de decizie toate instituțiile trebuie să, fie, să, ofer, să primească descărcare automat. Astfel, asumându-și această poziție, Consiliul refuză să trimită documentele uh, necesare cu privire la descărcarea de gestiune. Și din acest motiv, Consiliul practic restrânge posibilitatea ca Parlamentul să intervină ținând cont de prerogativele Parlamentului, desigur, pentru că în ceea ce privește exercițiul bugetar ar fi, uh, necesară, ar fi, ar fi necesar un schimb exhaustiv de informații. Această atitudine este inacceptabilă în ceea ce privește Parlamentul uh, și este una dăunătoare ambelor părți, Parlament și Consiliu. Încercând să ieșim din această criză, noi, cei de la control bugetar, am decis să uh, chemăm, expert, uh, să chemăm experți mă scuzați, din mediul academic pentru a analiza împreună cu ei problema. Mă bucură faptul că astăzi avem, după cum am spus, experți de marcă alături de noi și îi salut pe rând. Uh, mai întâi, domnul Carlino um, alt elev de la uh, Karl Marx Institut din Heidelberg. Doamna Floron Chartier Teral, profesor de drept la Institutul pentru Studii Politice de la Grenoble și Matias Rossi, șef de catedră uh, la Facultatea de Drept de la Augsburg. Bine ați venit cu toții! Ne bucură foarte mult că sunteți alături de noi astăzi pentru a ne prezenta opinia dumneavoastră în ceea ce privește această problemă juridică specială. Serviciul juridic al Parlamentului European este reprezentat astăzi de domnul Ricardo Passos, directorul pentru chestiuni in interinstituționale și parlamentare. Serviciul juridic al Consiliului ne-a refuzat invitația, din păcate. Iată care sunt întrebările pe care le adresăm experților noștri. E uh, îndreptățit Parlamentul să uh, dea descărcare de gestiune Consiliului și dacă da, uh, din ce motive și în ce măsură se ține cont de controlul democratic parlamentar, de transparență și de obligativitatea de a uh, ne, ne asuma răspunderea în fața opiniei publice față de ceea ce facem. Nu în ultimul rând, Parlamentul European este îndreptățit să obțină documentele necesare pentru descărcarea de gestiune, documente pe care le consideră absolut utile și Consiliul, la rândul său, e și el obligat să ne ofere pe cale oficială aceste documente și să participe totodată oficial la reuniunile noastre, ă, stându-ne la dispoziție pentru orice întrebare care trebuie clarificată pentru descărcarea de gestiune. Potrivit articolului 319 din tratat, Parlamentul oferă un aviz în ceea ce privește uh, descărcarea de gestiune. Uh, și decide dacă oferă descărcarea sau nu. Se utilizează aceeași uh, temeiuri uh, pentru uh, asumarea acestor decizii la Consiliu și la Parlament? Vă întreb pe dumneavoastră. În anul 2009, Parlamentul a, și-a asumat o decizie în ceea ce privește descărcarea de gestiune și nu a acordat-o. Cu ce consecințe și în ce măsură uh, ar uh, trebui să se țină cont de decizii din trecut uh, în ceea ce privește situația de acum. Vedeți că sunt foarte multe întrebări pe care noi le-am trimis a priori experților. Și înainte de a da cuvântul raportoare și înainte de a intra în toate detaliile, vreau să mulțumesc tuturor celor care au pregătit acest seminar, și uh, le mulțumesc în avans pentru activitatea de analizare a rezultatelor uh, seminarului. Mulțumesc tuturor participanților care au găsit drumul către uh, audierea noastră. Noi suntem de părere că acest seminar este o piatră de temelie pentru ceea ce se va întâmpla pe viitor, pentru că e vorba de evoluția instituțiilor europene uh, pe principiul democratic că uh, nu trebuie să existe cheltuieli publice care să nu fie controlate de uh, eurodeputați aleși direct. Și acest principiu este un, un uh, o prerogativ democratic pentru că nu trebuie, pe principiul că nu trebuie să existe uh, impozitare fără reprezentare. No taxation without representation. Noi uh, ne asumăm uh, rolul uh, nostru de uh, controlori bugetari pentru că de aceea suntem aici și de aceea am fost aleși. Uh, Acestea fiind spuse, dau cuvântul raportoarei Ayala Sender. Sí, gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, e adevărat, ne aflăm în fața unei situații Um, care nu există, să spunem așa, o maturitate instituțională. Am depășit deja astfel de situații în alte domenii atunci când am avut um, adunarea consultativă și cred că de data aceasta, în legătură cu această problemă a descărcării de gestiune pentru Consiliu, acel gentleman agreement este un instrument depășit deja Așa că n-ar trebui să ne întoarcem înapoi, n-ar trebui să mai acceptăm o astfel de propunere, pentru că deja în anul 2009, și salut faptul că acest lucru se întâmpla în timpul președinției uh, spaniole a Consiliului, sub guvernul socialist, deja deci din 2009 s-a acceptat la Consiliu că acest gentleman agreement uh, era un instrument depășit care nu mai putea fi utilizat pentru că nu dădea dovadă de maturitatea instituțională necesară. Și acest lucru s-a confirmat ulterior. Deci cred că nu are rost să ne întoarcem înapoi și ar trebui să facem așa cum a propus Cocobu și anume să mergem mai departe. Trebuie să ținem cont, pe de altă parte, că e vorba aici de o chestiune de natură instituțională, deci e vorba de o adevărată luptă de natură politică și nu Uh, propriu-zis de control a cheltuielilor, pentru că în ceea ce privește cheltuielile administrative ale Consiliului, acestea reprezintă o parte infimă din bugetul global. Deci putem recunoaște că e vorba aici de o luptă politică în paralel cu celelalte um, dosare pe care le avem în ceea ce privește cheltuielile din alte domenii bugetare. Dar acest element este esențial pentru o bună dezvoltare instituțională pentru a putea merge mai departe și pentru a putea rezolva o problemă pe care eu, în calitate de raportor, cred că nu putem lăsa unde a lăsat-o cealaltă parte, care nu reacționează în niciun fel, care s-a închistat și care a răspuns cu o tăcere absolută. Deci trebuie să continuăm aici la Parlament, să încercăm să convingem Consiliul care se poartă ca un copil, să spun așa, nu dă dovadă de maturitate și să constatăm că tot bugetul european trebuie să fie controlat uh, de o instituție democratică care este Parlamentul, fără a exista posibilitatea de a ieși pe uși laterale. Anul 2012 este un an uh, special, pentru că am avut deja problemele de descărcare de gestiune în anii anteriori. Eu, în calitate de raportor, am încercat să lucrez pentru a vedea cum am putea schimba punctul de vedere al Consiliului și cred că mandatul pe care îl are comisia noastră este foarte important. Anterior, uh, în, în trecut acest acord instituțional care a fost semnat și ratificat de instituții și COCOBU este cea care are mandatul lucrărilor preliminare și pregătitoare. Actualul președinte al Parlamentului, deși în trecut a avut anumite reticențe în acest sens, de data aceasta a avut încredere deplină în comisia noastră și ne-a acordat acest mandat pentru descărcarea de gestiune anuală și, în plus, mandatul uh, pentru a găsi o soluție în această luptă cu Consiliul. Și atât uh, domnul președinte, cât și eu și alți colegi de la comisie încercăm să facem acest lucru. Răspunsul negativ al Consiliului, bineînțeles, se poate repeta fără ca aceasta să aducă consecințe deosebite, cu excepția cazului în care am dat dovadă de imaginație și am găsit noi soluții sau am reușit într-un fel sau altul ca această luptă politică să uh, depășească acest uh, impas. O adevărată provocare care a reieșit din uh, studiul pe care l-am făcut este reprezentată de faptul că Parlamentul ar putea eventual să denunțe această situație, acest blocaj realizat de către Consiliu în fața instanțelor. Pentru că Consiliul nu acceptă um, această procedură de descărcare de gestiune din partea Parlamentului. O procedură pe care o acceptă fără nicio problemă toate celelalte instituții. Sper ca serviciul juridic al Parlamentului să ne clarifice această situație, pentru că acesta este un risc deosebit cu care ne confruntăm. O altă soluție eventuală ar fi să acceptăm ceea ce ne propune Consiliul și anume că descărcarea de gestiune după tratat se acordă Comisiei, aceasta ar însemna că ea se aplică în mod automat și cheltuielilor uh, administrative ale Consiliului. Este un principiu pe care noi nu-l acceptăm, cel puțin eu în calitate de raportor nu accept această poziție, deși există colegi în comisia noastră care ar accepta această ipoteză, dar cred că ar trebui să vedem care sunt riscurile unei astfel de abordări. Pentru că aceasta este părerea Consiliului, având în vedere că descărcarea de gestiune se oferă Comisiei, aceasta ne include și pe noi și unii dintre colegi au spus că am putea merge pe această linie. Dacă Consiliul nu acceptă această procedură, atunci am putea nega descărcarea de gestiune pentru comisie și aceasta ar implica și Consiliul. E adevărat, e o abordare care implică și ea anumite riscuri specifice și cred că ar trebui să vedem uh, mai clar ce ar însemna acest lucru. Am vorbit deja cu Comisia despre această posibilitate și am uh, analizat alături de comisie ce înseamnă și ce riscuri presupune faptul că Consiliul nu acceptă acest lucru. În alte domenii bugetare am încercat să găsim alte soluții, de exemplu, binecunoscuta declarație națională pentru cheltuielile statelor membre. Pentru Consiliu însă nu știu care ar fi formula cea mai potrivită. Și o altă posibilitate ar fi aceea de a încerca să ajungem la un acord, lucru pe care l-am încercat deja, prin, printr-un memorandum, printr-un nou acord instituțional în care să se identifice care sunt rolurile diferite ale instituțiilor și din discuțiile pe care le-am avut cu Consiliul, Consiliul acceptă că, într-adevăr, în tratat sunt roluri diferite în ceea ce privește descărcarea de gestiune pentru Consiliu și pentru Parlament. Consiliul recomandă și Parlamentul decide. Deci ar trebui să vedem care este formatul propriu-zis al unui viitor acord la care am putea ajunge cu Consiliu. Deci, în cadrul acestui seminar, sper să putem discuta și această posibilitate. Azi dimineață am încercat uh, să mă uit pe text, n-am văzut nicio referință a experților în legătură cu această propunere de memorandum. memorandum sau acord interinstituțional care să fie comentată în uh, documentul pe care îl avem în față. Toată această dezbatere din punctul de vedere al controlului bugetar are însă un cadru mult mai larg, mult mai extins și anume um, problema bugetului viitor 2014-2020. Deci aceasta este oarecum o luptă colaterală, să spun așa, față de procesul global în care, în care suntem. Și uh, eu însă nu, nu-mi pierd încrederea că vom reuși să găsim o soluție până la urmă. Am avut deja un vot în, cazul, în cadrul comisiei noastre și deși am avut anumite amendamente, cred că se subliniază acolo care este punctul de vedere al comisiei noastre, al Comisiei de Control Bugetar, și anume că trebuie să uh, schimbăm macazul, să facem progrese, să trecem dincolo de acest impas instituțional în ceea ce privește descărcarea de gestiune, că trebuie recunoscut rolul principal al Parlamentului și Consiliul trebuie și el să participe, să dialogueze, să stabilească o altă formulă decât cea folosită până acum, și anume că trimite un document și să văd ce spune Parlamentul. Nu, trebuie să lucrăm împreună cu seriozitate și să rezolvăm această problemă instituțională. Nu sunt naivă, știu că există foarte multă lipsă de încredere la nivel politic între instituții și cred că aici la Parlament n-ar trebui să zâmbim față de această lipsă de prezență a Consiliului la dezbaterile noastre, ci ar trebui să ne punem mai multe întrebări, pentru că lipsa de încredere a cetățenilor, această neîncredere politică generalizată, cred că necesită o atitudine responsabilă, ceea ce încercăm să promovăm prin acest seminar pentru a pune capăt acestei neîncrederi generalizate se pare că și Consiliul este neîncrezător față de noi și cred că am avut și noi o parte de vină în aceasta. Ar trebui să ne facem autocritică și aceasta ar fi un instrument foarte bun și pentru noi și pentru cetățenii europeni. Eu, una, cred că este o chestiune foarte serioasă, este o bătălie instituțională pentru care trebuie să punem bazele pentru a o putea depăși. V-am spus, cadrul general este cel al bugetului viitor al Uniunii Europene, este o dezbatere mult mai largă în care sunt implicate toate acele elemente de negociere politică, de lipsă de încredere pe care le menționam mai devreme. Dar oricum sunt optimistă din fire, cred că putem face progrese și salut organizarea acestui seminar și sper să obținem din partea experților idei bune pentru a vedea ce elemente, ce instrumente am putea utiliza pentru a găsi o soluție acestei probleme. E clar că cetățenii așteaptă asta de la noi. Mulțumesc! Ja, vielen Dank, äh, Frau Kollegin Ayala. Mulțumim, doamna Ayala Sender, pentru această prezentare uh, în care ați pus uh, sufletul, pentru că se vede că sunteți foarte implicată și de mai multe ori ați menționat că e un câmp de luptă. Slavă Domnului, în Uniunea Europeană am înlocuit vechile câmpuri de luptă cu un cadru instituțional în care utilizăm acum uh, uh, politicul pentru a acționa. Uh, Acestea fiind spuse, mă bucur să pot trece mai departe și să dau cuvântul experților noștri. Vă invit uh, aici la prezidiu, mai întâi uh, domnul profesor Rossi. Uh, așteptăm prezentarea dumneavoastră. Domnule președinte, stimați eurodeputați, în primul rând, țin să vă mulțumesc pentru invitație. Um, am un mare respect pentru această comisie. Uh, respectul însă nu merge atât de departe cât să-mi afecteze independența academică, așa că, domnule președinte, nu știu dacă chiar vă bucura să iau cuvântul, fiindcă dacă ați parcurs tezele mele, veți ști că din punct de vedere juridic, mie nu mi se pare că pot să uh, vă apăr uh, drepturile politice, ci e cumva invers. Și uh, nu vreau să dramatizez prea mult, dar ideea este că mi se pare că din punct de vedere juridic e consolidată poziția Consiliului. Eu astăzi mă voi exprima Uh, în baza uh, actelor normative în vigoare, a dreptului în vigoare. Și atunci mm, o să întreb dacă există uh, un mandat pentru Parlamentul European de descărcare și nu dacă există necesitatea ca Parlamentul European să facă descărcarea. Vrem să știm exact ce se întâmplă în acest sens. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți că eu nu pot aici să spun cum anume ar trebui să arate viitoarea arhitectură instituțională, dar pot să vă spun exact care este punctul de plecare. După cum a spus și raportoarea, punctul de plecare este uh, articolul 319 din Tratatul cu privire la funcționarea Uniunii Europene, unde se spune clar că la recomandarea Consiliului Parlamentul oferă descărcare de gestiune comisii în ceea ce privește exercițiul uh, uh, comisiei în ceea ce privește exercițiul bugetar. Această regulă este atât de fermă și atât de clară încât în literatura de specialitate nu veți găsi nimic în ceea ce privește problema identificată de dumneavoastră. Și am fost uimit că nimeni nu se ocupă de această uh, problemă. Dacă Parlamentul trebuie să ofere descărcare și Consiliul sau dacă ar putea nici măcar nu se pune problema, doamnelor și domnilor, pentru că răspunsul este atât de clar. Nu! Singura instituție care trebuie să primească descărcare este Comisia. Uh, există explicații istorice, dar și funcționale. Istorice, le, pe cele istorice le știți. Poate știți mai bine decât mine. Până în 1970, uh, Consiliul a fost cel care oferea uh, descărcarea Uh, timp de șapte ani au fost uh, împreună Parlamentul și uh, Consiliul și mai târziu, din șapte-șapte încolo, Consiliul oferă o, o recomandare și Parlamentul este cel care decide cu privire la descărcarea acordată Comisiei. Putem să revenim mai apoi cu privire la descărcarea obligatorie, descărcarea uh, voluntară, opțională și așa mai departe, dar ideea de bază este că comisia primește descărcarea și este de bun simț să se întâmple asta, fiindcă noi avem aici o intersecție cu articolul 317 din tratat, potrivit uh, căruia comisia este răspunzătoare de uh, exercițiul bugetar. Și atunci pe cine să descar dacă nu pe cel care este responsabil, nu-i așa? Poate că pe parcursul acestui seminar vom constata că, da, comisia este uh, cea care trebuie să primească descărcare, dar nu se exclude și posibilitatea să existe și alții care să primească descărcare. Uh, nu prea stă în picioare nici acest argument, pentru că atunci uh, putem să punem întrebarea și într-un alt fel. Să primească și statele membre uh, descărcare bugetară sau celelalte instituții. Dar voi spuneți despre asta ceva mai târziu. Sau nu puteți să oferiți descărcare unei singure persoane. Deci, uh, avem o, o listă indusă de uh, instituții care pot să primească descărcare. Și nu mi se pare așadar că putem să ne bazăm uh, argumentele pe așa ceva. Parlamentul și Consiliul sunt autoritatea bugetară comunitară. Este clar acest lucru și dumneavoastră ați spus că până la urmă despre asta este vorba în cearta dumneavoastră politică și uh, că se va continua și pe bugetul pe 2014, că Parlamentul și, buget, uh, Parlamentul și Consiliul sunt împreună cele două brațe legislative în ceea ce privește bugetul. Procedura de, buget, de descărcare bugetară, așa cum am explicat-o anterior, este una în care Parlamentul are um, cumva um, o mai mare marjă de manevră, pentru că este cel care are um, funcția de descărcare obligatorie. Dar în ceea ce privește uh, acest transfer uh, al funcției uh, Consiliului de la o instituție care poate să ceară descărcare de gestiune și o instituție care este cumva obligată să primească descărcare de gestiune, este un pas foarte mare. Și um, respect, am tot respectul față de dumneavoastră și față de activitatea dumneavoastră, dar mie mi se pare că nu este foarte inteligent să vă auto-oferiți descărcare de gestiune. Mie mi se pare că este de la sine înțelesă, puteți face asta, dar nu mi se pare că este de o semnătate foarte mare ca Parlamentul European să nege propria descărcare de gestiune. Pentru că eu cred că oricum există eurodeputați care călătoresc și uh, o fac în scopuri care nu acoperă nici de cum exercițiul bugetar. Acum că discutăm despre arhitectura instituțională din uh, perspectivă juridică și nu uh, politică, este că Parlamentul European este obligat să respecte tratatul, pentru că tratatul este un fel de Constituție și Constituția aceasta obligă Parlamentul să acționeze litera legii. Deci există prevederi legale corect, acestea sunt stipulate de statele membre în mare parte, dar noi nu putem să ne auto-acordăm derogări de la acestea. Și nu putem să o facem în practică. Indiferent că se întâmplă asta din 2002, 2007, 2009, pentru că dumneavoastră tindeți uh, să tot uh, manevrați uh, bugetul cu descărcările de gestiune, dar nu putem să schimbăm regulile. Există dreptul popoarelor, dreptul internațional. Uh, Acolo s-ar putea crea un temei uh, juridic, dar ideea este că noi nu avem o marjă de manevră în ceea ce privește dreptul comunitar. Avem niște uh, stipulări foarte clare de la care nu putem să ne autoacordăm uh, derogări. Nu știu cum arată noul regulament uh, bugetar și cum analizează acest uh, articol, pentru că uh, din cauza minunatei transparențe, eu nu am reușit să găsesc proiectul uh, de raport uh, pe internet. Îmi pare foarte rău, eu nu l-am găsit. Am căutat vreun ceas și nu am reușit să-l găsesc. V-aș fi recunoscător dacă ați putea să mi-l puneți la dispoziție. Da, atunci va trebui să-mi cert uh, colaboratorii și să vă rog pe dumneavoastră, doamnă Gresle, să mă ajutați. Dar ideea este că eu nu am primit deocamdată textul, proiectul de raport pentru regulamentul bugetar, așa că nu știu exact la ce să mă refer. Trecem mai departe. Și nici de data aceasta nu, uh, nu mă veți considera un prieten. Comisia Europeană uh, are răspunderea față de întreg exercițiul bugetar, pentru că așa se stipulează în articolul 317 și chit că sună paradoxal, e răspunzătoare și de uh, acea bucată care revine statelor membre. pentru că tot uh, a fost vorba despre Lituania, sau haide, despre Germania. Dacă, ce, yes, dacă sunt nereguli în ceea ce privește exercițiul bugetar în Germania, nu se face descărcare pentru Germania, ci se, uh, ne adresăm, Parlamentul se adresează direct Comisie, pentru că indirect Comisia este răspunsătoare de ceea ce se întâmplă în Germania, potrivit articolul 317. Același lucru este valabil și pentru celelalte instituții. Dacă o instituție nu respectă regulile bugetare, nu ea răspunde în fața opiniei publice, nu agențiile în sine, nu instituțiile în sine, ci comisia, tot comisia. Și atunci același lucru e valabil și pentru Consiliu. Deci, dacă dumneavoastră uh, nu vreți să acordați descărcare de gestiune Consiliului, atunci trebuie să o faceți în fața Comisiei cu toate consecințele pe care le comportă această acțiune. Doamnelor și domnilor, poate că vă sperie această realitate. Dar să nu uităm, sunt cetățean german și înțeleg foarte bine structura federală. Pentru că dacă e să privim totul în termeni federali, nici nu este atât de ciudată întreaga arhitectură. Să vedeți uh, ce se întâmplă, vedeți ce se întâmplă în Germania cu descărcarea uh, bugetară pentru uh, Bundesrat. Or, o neagă Bundesrat, Bundestagul. Nu, guvernul o face. Așa se întâmplă și în uh, uh, Austria. Și se întâmplă asta independent de erorile care au fost uh, comise în propriul sector. Că e vorba de Germania sau Austria, uh, două state profund federale, uh, aici avem un uh, exemplu bun pentru statele membre. Sigur că Bundestagul nu neagă descărcarea unui land german dacă acolo nu este în regulă executarea bugetară. Pentru că până la urmă chit că e clar că neregulile apar în landuri, la fața locului, tot guvernul este cel care este interpelat în momentul în care apar nereguli. Deci este vorba aici despre o răspundere externă, uh, prin comparație, față de Parlamentul European și despre o răspundere internă față de ce se întâmplă cu execuția bugetară tot comisia este nucleul, pentru că comisia este răspunzătoare în fața dumneavoastră, uh, a celor de la Parlament, dar și în plan intern, Comisia este răspunzătoare de toate erorile care apar și care trebuie corectate cu execuția bugetară. Deci avem odată uh, planul extern și planul intern. Și aici avem un instrument prin articolul 319. Din câte știu eu, nu pot să vorbesc în numele tuturor juriștilor, vom asculta și alte poziții, dar din câte știu eu, uh, avem uh, decizia pe descărcarea de uh, gestiune la aliniatul 1 în termeni generali și detaliile apar mai târziu în uh, considerente. De aceea avem uh, aceste considerente, de aceea au fost create ele și se poate face trimitere la acestea, comisia trebuie să țină cont de ele și trebuie să se justi justifice în fața dumneavoastră în ce măsură a corectat erorile de natură structurală sau uh, de natură uh, individuală. Este o structură, în opinia mea, suficientă pentru a respecta toate diferențele. Iar în ceea ce privește echilibrul instituțional la care tot faceți dumneavoastră trimitere, vă rog frumos să nu mi-o luați în nume de rău. Eu vin din afară, dar mi se pare că Parlamentul European nu este singur răspunzător de legitimitatea democratică, ci, după cum se spune în tratat, avem doi piloni. Așa că nu trebuie să uitați ce rol are Consiliul aici, pentru că și el este un organ democratic și eu cred că nu e cinstit să spunem uh, că în arhitectura instituțională avem doar Parlamentul ca actor democratic. Pentru că avem aici două instituții. Și nu știu, doamna Iala Sender, dacă prin acel uh, gentleman's agreement v-ați uh, referit la acordul din 1970, când Parlamentul European a fost pentru prima dată preluat la bordul exercițiului bugetar. Și s-a întâmplat atunci asta, dar uh, Parlamentul European a spus că nu se va ocupa de modul în care vor, se vor derula lucrurile din punct de vedere bugetar la Consiliu și nici invers. Deci fiecare cu treaba lui. Uh, Așa că dacă tot uh, e să comparăm cu structura federală, permiteți-mi să fac din nou trimitere la Germania sau chiar și la Austria sau chiar și la America. Deci, indiferent despre ce situație vorbim, ideea este că fiecare, își, uh, fiecare uh, trebuie să uh, se ocupe de propria execuție bugetară și, sigur, la nevoie să-și acorde descărcare. Cam atât. Știu că nu m-am făcut agreat în rândul dumneavoastră, dar acum trebuie să vedem de ce informație este nevoie pentru descărcarea de gestiune. Și aici sunt de acord cu dumneavoastră. E clar că trebuie să existe un schimb de informații, pentru că nu se poate acorda descărcare fără informațiile necesare. Și dumneavoastră, pe bună dreptate, cereți niște informații justificate. Așa trebuie interpretat și articolul 319, care uh, impune uh, oferirea uh, de informații atât a priori cât și a posteriori, dar din nou tot comisia este vizată. Deci, indiferent ce se întâmplă în practică cu celelalte instituții, indiferent câte uh, informații primiți undeva pe lângă interpretarea juridică, uh, dincolo de interpretarea juridică, ideea este că uh, din nou trebuie să obțineți informații doar prin intermediul comisiei, pentru că se face diferențierea aceasta între relațiile externe și relațiile interne care există în acest raport de forțe cu comisia. trebuie să cereți informațiile, dar să le cereți comisiei și comisia să vi le ofere. Cu privire la recomandarea descărcării și dacă Consiliul trebuie să țină cont de această recomandare, aș tinde să spun nu. Pentru că sunt două decizii independente. Dacă Consiliul spune nu vrea să obțină așa multe informații, nici dumneavoastră nu sunteți obligați să dați informații. Așa că să nu exagerăm. Este Și acum, ținând cont de arhitectura instituțională, din nou mi se pare că comisia este cea la care trebuie să uh, faceți apel în cazul în care aveți nevoie de informații exhaustive. Îmi pare rău, eu mi-am prezentat, mi-am pregătit prezentarea net știind că va fi și dezbaterea despre Lituania înainte, poate vorbesc prea mult. Dumneavoastră vorbeați despre o criză. Oare chiar este o criză? Din afară lucrurile nu pot fi privite ca fiind critice, pentru că nu avem suficiente elemente practice pe care să ne bazăm, nu avem uh, precedente. Consiliul European, din punct de vedere administrativ, nu este atât de complex, dar poate nu am eu informații necesare. Am înțeles că Consiliul nici nu mai gestionează singur uh, agențiile, cu excepția a două sau trei. Și atunci, eu chiar nu văd unde e problema, de ce este atât de importantă această descărcare. Dumneavoastră poate evaluați în termeni politici, dar eu, ca jurist, nu înțeleg acest lit prestigiu, să zic așa. Nu înțeleg de unde a pornit această așa zisă criză, pentru că în opinia mea aia nu există. Dacă aș fi Consiliul și ieri la ora 5 aș fi auzit că <laughs> îmi negați descărcarea, sincer să fiu, nici eu nu știu m-aș fi prezentat la această audiere astăzi. Doamna Iala Sender, memorandumul dumneavoastră Uh, este unul pe care nu-l cunosc. De aceea astăzi am vorbit mai mult în termeni uh, generali. Uh, sunt dispus însă să vin la o altă audiere. Dumneavoastră vorbeați despre trei posibilități de soluționare a problemei. Mi se pare o abordare constructivă și acum închei. Vă atrag atenția totuși indiferent cum se ajunge la înțelegere, cu un memorandum, cu un acord interinstituțional, cu un gentleman's agreement, nu puteți să ignorați dreptul primar și dumneavoastră, ca eurodeputați, ar trebui să îl respectați. Dar asta nu înseamnă că pe viitor nu putem să avem în vedere o amendare a tratatului pentru a corecta situația. Cam atât din partea mea deocamdată. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule profesor Rossi. Cu siguranță sunt foarte multe întrebări, dar am convenit ca mai întâi să ascultăm diferitele puncte de vedere, așa că vă rog frumos uh, să-mi permite să dau cuvântul mai departe. O avem pe doamna Florence Chartier. Aveți cuvântul. bonjour mesdames et messieurs. Merci monsieur le président. Bună ziua, doamnelor și domnilor. E o adevărată onoare să mă aflu astăzi aici în fața dumneavoastră, să vorbim despre această temă care este foarte importantă pentru mine, pentru că este vorba de o temă fundamentală pentru construcția societății noastre. E vorba de democrația europeană, practic. Am pregătit un PowerPoint, dar nu știu dacă e disponibil sau nu, dacă îl vom accesa. Oricum, o să ne descurcăm și fără. Domnul președinte a vorbit despre faptul că Parlamentul reprezintă poporul european și pot să spun că mă bucur să aud astfel de cuvinte. Pentru că în cadrul francez, colegul meu vorbea despre cadrul federal german, însă în cadrul francez, unde fac eu studii, e adevărat că acest concept de popor european, care am de foarte multe studii, este foarte important și întrebările pe care le-ați adresat se referă practic la această idee a democrației europene și uh, de nevoia de a fi responsabil la nivel european. Pentru că, până la urmă, comunitatea de cetățeni, chiar dacă este, nu este definită foarte bine, ea, ea este cea care uh, trebuie să aibă acces la această responsabilitate finală. Pentru mine lucrurile sunt foarte clare așa cum a spus și uh, colegul meu, limpezi ca apa. Pentru mine este vorba de autoritatea prin excelența a controlului democratic și aceasta este reprezentată de Parlament. Consiliul nu este o instanță de control democratic prin excelență. Consiliul are propriile sale instrumente de control democratic prin statele membre, care și ele sunt controlate la nivel democratic în la nivelul guvernelor repre reprezentate. Bugetul european este, după cum știți foarte bine, um, primește fonduri din partea statelor membre și, bineînțeles, uh, indirect, practic, prin impozitele pe care noi le vărsăm la nivel național. E adevărat că nu există un impozit european, dar, între timp, practic, fiecare ban cheltuit la nivelul instituțiilor europene trebuie să poată fi controlat. Întrebarea se pune de către cine? Bineînțeles, de acea autoritate de control democratic prin excelență, și anume Parlamentul European. Deci, pentru noi, Problema care se pune este că Consiliul nu dorește să transmită documentele cerute, nu dorește să răspundă cerințelor care vin din partea Parlamentului și Parlamentul dorește să existe o mai mare cooperare între cele două instituții pentru a putea realiza un control eficient și transparent al uh, gestionării bugetului. Consiliul refuză cooperarea deplină cu Parlamentul în cadrul lucrărilor de control bugetar pentru a avea în sfârșit o descărcare de gestiune pentru Comisie și pentru Consiliu. Și conflictul apare în urma interpretării divergente a tratatelor. Și poate că ați ghicit deja teza pe care vreau să o susțin aici, dar sunt Uh, în divergență cu multe din punctele pe care le-a prezentat domnul Rossi și în special uh, în legătură cu uh, noțiunile și concepte clare și dreptul sursă. Pentru că dreptul sursă de multe ori nu este foarte clar și există jurisprudența Curții Europene de Justiție care ne arată că lucrurile nu sunt deloc clare și de asemenea în ceea ce privește chestiune pe care o analizăm aici, uh, articolul 319 care definește ce fac uh, Parlamentul și Consiliul, lectura acestui articol este divergentă. Pentru Consiliu, Comisia este autoritatea de execuție bugetară prin tratat, ea este cea care execută bugetul și deci descărcarea de gestiune trebuie făcută pentru comisie. Și aceasta implicit înseamnă, după Consiliul, că aceasta uh, include toate instituțiile, printre care și Consiliul. Din punctul de vedere al Parlamentului, însă, controlul democratic trebuie făcut de către Parlament și aceasta se face doar dacă are acces la toate documentele necesare pentru acest control și doar dacă poate realiza un schimb de păreri cu Consiliul și primește informațiile necesare de la acesta. Iată, deci, un conflict aproape de nesoluționat pentru că mm, există o lectură divergentă a articolului 319 în tratat. Și atunci întrebarea care se pune este cum putem depăși acest conflict. Care este ideea mea? Eu cred că Parlamentul European ar trebui să aibă acces la conturile Consiliului și aici ar însemna să avem acces la documentele din partea Consiliului și Parlamentul ar trebui să poată acorda o descărcare individuală Consiliului. Și metoda pe care am să o utilizez eu este tocmai aceea de a utiliza dreptul prezent, obligațiile care decurg din acesta și ambiguitățile existente, pentru că pentru mine textul nu este deloc clar. După aceea vom arăta care este practica care s-a bazat pe acest uh, drept și aceasta cu o privire critică și în sfârșit să găsim modalități de ameliorare a situației, pentru că situația actuală nu este uh, mulțumitoare și aceasta utilizând argumente juridice pertinente. În primul rând, articolul 319 al Tratatului de Funcționare al UE. Interpretarea textului uh, poate fi ambiguă. S-a spus de mai multe ori că Parlamentul European oferă descărcare Comisiei la propunerea Consiliului și un element important prin, uh, printr-o, printr-un aviz realizat de Curtea de Conturi. Prima ambiguitate pe care o identific aici se spune la propunerea Consiliului. Această formulă ne-ar putea induce să credem că și Consiliul este o autoritate uh, de control a execuției bugetare. Și o să vă explic mai târziu de ce cred că aceasta este o primă ambiguitate. În al doilea rând, textul, și asta crede și Consiliul, arată că Comisia este autoritatea de execuție bugetară și deci pentru ea trebuie făcută descărcarea. Totuși, practica ne arată că de fapt, Comisia nu este singura autoritate de execuție bugetară. Acest element este esențial, pentru că dacă dorim să avem un control eficient, dacă vedem că de fapt Comisia nu este singura autoritate de execuție bugetară, atunci concluzia este clară pentru toată lumea, și anume că pentru fiecare autoritate care are competențe în ceea ce privește execuția bugetară, ea trebuie să fie responsabilă și supusă controlului democratic. Și în articolul 50 se arată foarte clar că Comisia dă autorizația autorităților competențe pentru diversele uh, secții pentru execuția bugetară, secțiuni pentru execuția bugetară. Deci, pentru mine, acordul interinstituțional din 2006 merge în același sens, pentru că el vorbește de principiul de cooperare între cele trei instituții. Iată, deci, un prim punct. Articolul 319, lămurit uh, de uh, practica existentă și de dreptul derivat, acest articol nu spune că instituția Comisiei ar fi singura autoritate de execuție bugetară. Aceasta este concluzia, chiar dacă textul este ambigu, chiar dacă se poate discuta, practica și uh, dreptul uh, derivat, dreptul secundar, ara, nu arată în niciun caz că Comisia ar fi singura autoritate de execuție bugetară. Și ținând cont de acest uh, temei juridic, încă din 2001, Parlamentul European luase obiceiul de a controla fiecare instituție, printre care, bineînțeles, și Consiliul. Și aici vorbesc în nume, în calitate de jurist, aceasta ar putea fi considerată ca o adevărată cutumă în sensul juridic al acestui concept. E vorba de o practică repetată și care este recunoscută la nivel juridic. Deci, uh, timp de uh, zece 10 ani, acest lucru s-a întâmplat pe baza lecturii tratatului. Și totuși, de mai mulți ani, și tocmai de aceea ne întâlnim astăzi aici, Consiliul a refuzat să coopereze cu Parlamentul. Și eu am fost surprinsă să văd acest lucru, faptul că Consiliul um, nu dădea acces Parlamentului la documente, nu dădea autorizațiile necesare pentru um, acordarea descărcării și acest refuz repetat, care s-a prelungit până în ziua de astăzi, M-a surprins și m-a surprins să văd și raportul, rapoartele venite din partea Curții de Conturi în legătură cu criticile făcute referitoare la execuția bugetară de către Consiliu. Cred că argumentele prezentate în aceste rapoarte sunt foarte importante pentru dezbaterea noastră. Dacă Curtea de Conturi ar fi spus în rapoartele sale că nu există nicio problemă aici, că nu trebuie să spunem nimic în legătură cu execuția bugetară, atunci poate că ar fi trebuit să renunțăm la această idee pe care a preluat-o Parlamentul European de a interpreta în felul acesta tratatul european. Însă, în contextul actual, cred că situația nu este deloc bună, nici din punctul de vedere al unei bune gestiuni a fondurilor europene, nici din punctul de vedere a cerințelor de control democratic. Și aici aș vrea să uh, trecem la spiritul și litera tratatelor. Și aici cred că există o divergență foarte clară între mine și colegul uh, dinaintea mea, pentru că mm, eu nu cred în claritatea textelor din tratate. Nu e valabil acest lucru nici pentru o Constituție la nivel național, nici pentru un tratat european, cu atât mai puțin. Uh, am văzut că textele tratatelor nu sunt deloc clare și tocmai de aceea e nevoie de o interpretare a Curții de Justiție Europene. Și aș vrea să analizăm aici care este logica tratatelor, care este dublă din punctul de vedere al temei pe care o analizăm aici. În primul rând, trebuie să țină cont de faptul că competențele Parlamentului European au crescut în ultimii ani în cadrul procesului decizional am utilizat aici o formulă pe care am utilizat-o de mai multe ori. Parlamentul a plecat de la aproape nimic la aproape totul. E vorba aici și de execuția bugetară care este inclusă. Deci acesta este primul element de care trebuie să ținem cont. Și în cadrul acestui echilibru instituțional trebuie să reamintim și faptul că Curtea de Justiție a fost foarte precaută chiar și în trecut, când Parlamentul nu avea decât o putere consultativă. Cu toate acestea, Curtea de Justiție și reamintesc acest lucru pentru că este important să vedem în ce măsură litera tratatului trebuie interpretată. Deci Curtea de Justiție a obligat Consiliul să facă o reconsultare în fața Parlamentului atunci când proiectul de text fusese modificat prea mult în urma schimbului de păreri între uh, Comisie și Consiliu. Deci, iată, Curtea de Justiție a fost foarte atentă pentru a asigura echilibrul instituțional. Aceasta este o primă, un prim element de care trebuie să ținem cont. Cel de-al doilea element este cel al democrației europene. Câteva cuvinte aici. Tratatul de la Lisabona este primul tratat care acordă uh, conceptului de democrație europene o adevărată putere. Și uh, Consiliul European nu face parte din această listă a autorității uh, democratice, pentru că el este, nu este el autoritatea democratică prin excelență. Care sunt însă autoritățile care sunt uh, citate în tratatul de la Lisabona ca autorități ale democrației europene. E vorba de Parlamentul European și Parlamentele Naționale și voi reveni aici când voi vorbi despre Curtea Constituțională a statelor membre. Deci, iată, există o exigență democratică care nu este satisfăcută. Iată acum și câteva propuneri pentru a găsi o soluție. Iată, nici între juriști nu suntem absolut de acord, deci e clar că există ambiguități. Care ar fi propunerile mele pentru a rezolva această situație? Cred că ar trebui să se respecte în mod mai strict prerogativele Parlamentului. Am vorbit deja despre deciziile Curții de Justiție Europene și vreau să vorbesc acum despre uh, o altă cauză, o decizie din uh, 1983 care vorbește despre exercițiul dreptului comunitar și a dreptului Uniunii Europene. Și acesta este foarte important uh, dacă ținem cont de acel uh, gentleman agreement. În uh, decizia din 1983, Curtea arată că puterea de organizare internă a instituțiilor n-ar trebui să dăuneze echilibrului instituțional. Această sentință, această decizie, ținând cont de tratatele uh, care au apărut între timp și dacă ținem cont și de acel gentleman agreement care este folosit și evocat în mod repetat, se pare că faptul că Consiliul dorește să-și revendice dreptul de a se ocupa de afacerile interne, să spunem așa, dacă aceasta merge până la refuzul transmiterii documentelor necesare pentru control bugetar, atunci această concepție am putea spune că dăunează echilibrului instituțional. Iată ce am putea interpreta și deduce din această decizie din 1983. Și ni s-a pus întrebarea ce credem noi despre acest acord. Acest acord nu aparține dreptului derivat. Curtea nu s-a pronunțat niciodată în acest sens, însă există un consens că acest uh, acord n-ar face parte dintr-un drept secundar. Și, în plus, aceasta, acesta ar contravine uh, tuturor progreselor democrației, a progreselor înregistrate în ceea ce privește puterea Parlamentului și a dreptului comunitar din ultimii 40 de ani. Și ținând cont și de comentariile făcute uh, de colegii mei, pentru că dorim să realizăm un dialog aici, din punctul meu de vedere, Consiliul nu se poate compara cu uh, un Parlament Național sau cu Bundesratul. Și acest lucru este important pentru noi, pentru că cu toți încercăm să facem comparații fiecare la nivelul nostru, să comparăm uh, instituțiile europene cu cele pe care le cunoaștem noi la nivel național și uh, cred că aceasta nu ne permite să găsim conceptele cele mai adecvate pentru a face aceste comparații. Consiliul uh, respectă principiul dedublării funcționale și aceasta uh, ne dă un argument în plus pentru a nu fi de acord cu interpretarea pe care o face Consiliul despre acel gentleman agreement atunci când Parlamentul dorește să controleze execuția bugetară a Consiliului, aceasta nu o face în calitate de legiuitor, pentru că cele două brațe sunt uh, colegiuitoare, ci din punct de vedere legislativ. El are această putere de execuție enormă la bugetul european Consiliul. Deci Consiliul este și el un actor esențial în ceea ce privește execuția bugetară se spune că Parlamentul n-ar trebui să amestece în treburile Consiliului și așa mai departe. Foarte bine, e adevărat. Însă trebuie să înțelegem foarte bine ce este Consiliul și anume Consiliul um, are, să spunem așa, două pălării. Pe de o parte, acea putere de execuție bugetară și pe de o parte, uh, acel braț legiuitor. Deci, acesta contravine principiului Uh, controlului democratic transparent și este contrar realității uh, pe care am arătat-o mai devreme de execuție bugetară. În urma acestei decizii din 1983 și în urma acordului din 70 am putea spune că uh, curtea a arătat foarte clar, pe de o parte, importanța echilibrului instituțional și uh, cooperarea loială între instituții și Parlamentul European. Ținând cont de uh, practică de jurisprudență și de dreptul existent, ne-am putea gândi la posibilitatea de a prezenta uh, un recurs, un recurs la nivel instituțional Ținând cont de toate aceste argumente prezentate, ținând cont de jurisprudența creată de Curtea de Justiție, de echilibrul instituțional, de actualitatea tratatului, de faptul că Parlamentul are din ce în ce mai multe puteri, cred că ne-am putea, ne-am putea gândi la posibilitatea unui recurs și aceasta ar trebui să țină cont și de jurisprudența curților constituționale naționale. Și acest element este important. După cum spuneam, în tratatul de la Lisabona există acest concept nou al democrației europene, unde se menționează Parlamentul European și parlamentele naționale. Și dacă analizăm care este jurisprudența multor curți constituționale naționale, în special de cea din Franța, unde deciziile sunt așteptate de fiecare dată cu foarte mare interes, vedem care este rolul acestui control? Este tocmai acela de a verifica că se respectă principiul democratic. Știu foarte bine că în cadrul acestor decizii se vorbește în special de dreptul parlamentelor naționale. Însă, dacă s-ar respecta și dacă s-ar garanta democrația europeană la nivel european, atunci și curțile constituționale naționale ar fi mai receptive și ar fi foarte atentă în continuare la puterile Parlamentului Național și ar accepta această complementaritate între Parlamentul European și Parlamentele, Euro... și Parlamentele Naționale, mă scuzați. Deci, care ar fi concluzia? În primul rând, cred că ar trebui uh, să vedem cum, po- cum, cum poate fi interpretat uh, tratatul, să contrăm poziția Consiliului și să arătăm că Comisia nu este singura putere de execuție bugetară și că articolul 319 nu exclude în niciun fel faptul că uh, și Consiliul ar fi o autoritate de execuție bugetară. Un al doilea element. Lectura uh, propusă de Consiliu este contrară principiilor juridice în ceea ce privește echilibrul instituțional, democrația și buna gestiune, așa cum a arătat Curtea de Conturi. Trebuie utilizată jurisprudența Curții de Justiție Europene și, de asemenea, jurisprudența curților naționale pentru a, a putea utiliza în mod corect tratatelor pentru a utiliza acel concept de efect util al tratatelor, și anume pentru a avea o lectură constructivă și clară a tratatelor. Pentru că tratatele, din păcate sau din fericire, nu știu cum să spun, nu sunt foarte clare. Și am să revin la uh, un element pe care l-a prezentat uh, colegul meu mai devreme, Ascultându-vă vorbind despre noțiunea de democrație și faptul că și Consiliul este un organ democratic, mă gândeam la CEDO, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Dacă ne gândim la decizia din cauza Matius, în acea cauză, CEDO condamnă Regatul Unit pentru că n-a realizat, uh, n-a organizat alegerile europene pe teritoriul Gibraltarului. Iată, deci, o instanță care n-avea de-a face cu dreptul european și care totuși dă o sentință în acest sens. Deci, dacă vedem ce se întâmplă cu execuția bugetară și impozitele noastre pe care le plătim, faptul că n-ar exista un control suficient, atunci am putea pune această întrebare. E adevărat că Uniunea n-a aderat încă la Convenția pentru Drepturile Omului, dar trebuie să ținem cont de acest punct, pentru că ne gândim cum am putea convinge Consiliul să coopereze mai mult și să vedem uh, ce se întâmplă cu intervenția curților constituționale. Un alt element, iată, Consiliul este un actor esențial al execuției bugetare. O altă concluzie, ar trebui să arătăm clar care uh, sunt problemele acestei lipse de control bugetar, bazându-ne pe rapoartele curții de conturi și arătând nevoia absolută a unui astfel de control. Am avut uh, o altă temă care a fost uh, prezentat aici, anume alte mijloace de acțiune pe care le-ar putea utiliza Parlamentul în afara refuzului de descărcare de gestiune, pentru că consecințele unui astfel de act am văzut că nu sunt prea mari. Ce am mai putea face? Care ar fi alte idei pe care le-am uh, propune? Patru idei uh, propuse. În primul rând, acțiuni la nivelul mass media, uh, un joc de alianțe sau un raport de forțe cu uh, Consiliul, acțiuni uh, prejurisdicționale sau jurisdicționale. Câteva comentarii în legătură cu fiecare dintre acțiunile propune. Cred, în ceea ce privește primul element, că am putea utiliza mai mult mass media. O comunicare de presă ar putea să prezinte care sunt riscurile uh, refuzului descărcării de gestiune. Acest lucru s-ar putea face în cele 27 de state membre, fie printr-o comunicare de presă foarte succintă, fie printr-un, uh, uh, printr-o dezbatere organizată între mai mulți parlamentari pentru a vedea care sunt consecințele lipsei controlului uh, bugetar și lipsei acestei descărcări de gestiune. Sau s-ar putea propune um, publicarea unui fel de memorandum, așa cum l-ați uh, propus și dumneavoastră, care ar putea circula între instituții. Cea de-a doua soluție propusă, acea a jocului de alianțe, joc de alianțe sau, utilizăm și reversul medaliei, uh, jocul conflictelor, să spunem așa, în funcție de cum ar reacționat fiecare instituție și comisia care este prezentă aici astăzi pe de o parte, interesul general reprezentat de Comisie și de Parlament, pe de altă parte, refuzul de a coopera, refuzul de a face progrese în ceea ce privește democrația supranațională din partea Consiliului. Dacă Comisia nu dorește să intre în acest joc, atunci trebuie să recurgem la a, acel raport de forțe pe care îl menționam și eventual să se refuze descărcarea de gen pentru comisie. Bineînțeles că consecințele trebuie bine cântărite în acest caz, însă ar trebui să vedem ce ar însemna refuzul comisiei. Aceasta nu ar încuraja comis, Consiliul să transmită documentele necesare și aceasta ar avea consecințe foarte mari. Ultima soluție propusă, măsurile prejurisdicționale sau jurisdicționale. Aceasta ce înseamnă? Să uh, alertăm Consiliul, să îi spunem, iată, avem nevoie de aceste documente, pentru că altfel nu vom vota descărcarea de gestiune. Și ultima soluție propusă ar însemna să um, atacăm Consiliul pe baza tuturor documentelor prezentate. Articolul 319, echilibrul instituțional, lipsa valorii juridice a acordului din 1970 și așa mai departe. Bineînțeles, toate acestea nu trebuie văzute separat, ci într-un cadru mai general, pentru că pot fi combinate între ele. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamna Teral, pentru discursul dumneavoastră. Și acum dăm cuvântul următorului vorbitor, domnul Carlino Antpöller. Domnule președinte Teurer, doamnă raportor Ayala Sender, domnilor uh, eurodeputați, doamnelor eurodeputați, doamnelor și domnilor, în primul rând vreau să vă mulțumesc că m-ați invitat astăzi aici. Este o onoare să fiu uh, astăzi alături de dumneavoastră și să vă ajut cu uh, experiența mea. Are Parlamentul European dreptul să nu ofere descărcare de gestiune Consiliului? Opinia mea este că Parlamentul este uh, îndreptățit să um, ofere gestiune și față de colegul meu Rossi, eu o să vă arăt că atât uh, tratatul cât și regulamentul bugetar sunt interpretabile. Uh, iar mai uh, târziu cu o prezentare teleologică voi uh, uh, expune niște principii în baza cărora Parlamentul într-adevăr are dreptul să acorde de descărcare. Și mai apoi o să prezint consecințele acestei teorii. Haideți mai întâi să începem cu tratatul. Procedura de descărcare bugetară e prezentată la articolul 319 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. regula prevede că Parlamentul oferă descărcare de gestiune Comisiei pentru întregul buget. Pentru descărcarea de gestiune pentru Consiliu nu există o regulă explicită. Dar e oare exclusă astfel o descărcare separată pentru Consiliu? Asta nu e exclus, pentru că procedura nu prevede că Parlamentul descarcă, oferă descărcare doar Comisiei. Prin urmare, față de cum au arătat, uh, uh, după cum au arătat și vorbitorii, antevorbitorii mei, uh, procedurile pot fi interpretate diferit. Oricum a interpretat domnul Rossi, ca sistem închis, cu o singură descărcare de gestiune pentru comisie doar, sau după cum a înțeles-o și doamna profesor, există o interpretare mai deschisă, astfel încât se poate înțelege că există și descărcări separate față de celelalte instituții individuale. Dacă Uh, privim uh, regulile doar în contextul în care au fost uh, generate, atunci înțelegem că este nevoie doar de o descărcare amplă de gestiune o singură dată. Articolul 317, la care s-a făcut trimitere de mai multe ori, prevede că comisia să fie răspunzătoare de întregul exercițiu bugetar, inclusiv de exercițiul Consiliului. Inițial, Uh, textul uh, era interpretat în așa fel încât se înțelegea că exista o singură descărcare de gestiune, dar se pune întrebarea dacă mm, regulile mai trebuie interpretate și astăzi în aceeași măsură, la fel. Pentru că aici ar trebui să intrăm puțin într-un context istoric. Uh, dreptul Uniunii este static și dacă trebuie modificat, atunci avem amendarea tratatului sau legislația secundară prin procedura legislativă. Eu sunt de părere cu profesorul Rossi că ar trebui să facem uh, diferența între o soluție de tipul de lege lata versus de lege ferenda. Faptul că dreptul Uniunii este static nu înseamnă și că este rigid. Analizând uh, situațiile socioeconomice, vedem că și dreptul Uniunii se poate adapta. Dar acest lucru nu trebuie să uh, șteargă acea frontieră dintre interpretare și legislație. Ce înseamnă acest lucru? Interpretarea se poate modifica, dar trebuie ca în continuare să ținem cont de litera legii aceste prevederi abstracte pot să fie adaptate la cazul pe care îl avem de față. Regula cu privire la descărcarea de gestiune este din 1977 și de atunci nu a fost modificată. Dar s-a modificat foarte mult contextul în care acționăm astăzi acum. Posibilitatea ca Parlamentul European să uh, ofere mai multă legitimitate Uniunii a crescut. De asemenea, caracterul Consiliului s-a schimbat foarte mult, pentru că acum Consiliul din ce în ce mai mult seamănă cu un organ executiv. Și vreau să ofer trei scurte exemple în acest sens. Consiliul European Uh, devine din ce, uh, Parlamentul European, mă scuzați, devine din ce în ce mai, mai important în ceea ce privește deciziile cu privire la buget. Uh, Consiliul, de cealaltă parte, devine mai important în ceea ce este politica economică și politica externă și de securitate și capătă funcții executive. Uh, funcțiile executive și funcțiile de legitimitate democratică sunt foarte importante la Consiliu și trebuie să ținem cont de acestea în momentul în care vrem să răspundem la întrebarea dacă Parlamentul European trebuie să acorde gestionare, descărcare de gestiune sau nu. Deci din 1977 Uh, norma nu s-a schimbat, dar s-a schimbat foarte mult uh, structura instituțională, s-a, modificat arhitectura și după cum am prezentat uh, deja, și textul poate fi privit ca fiind deschis. Poate fi interpretat ca și când trebuie să existe doar o singură procedură generală de descărcare sau poate să fie interpretat în așa fel încât să înțelegem că mai trebuie să existe și alte proceduri individuale de descărcare. Dacă înțelegem că trebuie să existe doar o descărcare generală, um, trebuie să ne gândim totuși că contextul istoric nu mai este același. Articolul 319 nu este fără echivoc și de aceea poate să fie interpretat în mai multe feluri. Pentru că există această posibilitate de a interpreta în mai multe feluri uh, uh, articolul, vreau să avem o abordare teleologică. Și haideți să începem cu principiul uh, răspunderii democratice. Uh, Răspunderea actorilor vizați față de exercitarea lor funcții publice este parte a principiului democrației europene. Pentru procedura bugetară, acest lucru înseamnă că bugetul european trebuie să fie legitimat democratic printr-un control democratic. Iar acest lucru corespunde și uh, discursului public necesar și transparenței necesare, aceste lucruri fiind de fapt un pilon uh, important în principiul uh, de reprezentării democratice. Cum să creăm răspundere democratică? dacă dăm curs profesorul, profe, uh, ideilor profesorului Rossi, deci dacă Parlamentul lor avea dreptul să ofere descărcare uh, Consiliului. Pentru că avem doi piloni aici. Pe de o parte avem cetățenii prin statele lor membre care sunt reprezentați la Consiliu, dar de cealaltă parte uh, tot cetățenii europeni aleg direct Parlamentul European. Iar Consiliul devine astfel responsabil uh, Mm, devine astfel, mă scuzați, uh, legitim doar uh, prin uh, recunoașterea de către parlamentele naționale. Dar există mari probleme aici, pentru că participarea în proiectul european a parlamentelor naționale se referă doar la procedura legislativă. Și atunci vă întreb, oare un control prin parlamentele naționale, un control al bugetului Consiliului ar fi eficient? Pentru că nu uh, nu se poate întâmpla așa ceva. Iar în acest sens, controlul uh, prin parlamentele europene nu este nici destul de interesant și nici destul de eficient. Prin urmare, rămâne doar uh, legitimarea prin parlamentul, prin uh, funcția Parlamentului European. Pentru că Parlamentul European este cel care are autoritate în ceea ce privește descărcarea de gestiune. Haideți să dăm curs următoarei ipoteze. Să spunem că Parlamentul totuși nu are dreptul să ofere descărcare de gestiune. Dar avem al doilea pilon al legitimității democratice, care ar fi doar atunci uh, luat în serios dacă uh, exercițiul bugetar ar putea fi verificat uh, indirect de către Parlamentul European. De exemplu, dacă Comisia verifică bugetul uh, Uh, Consiliului și mai apoi lasă și Parlamentul să verifice verificarea cum ar veni. Deci ar fi o verificare în lanț. Dar în acest uh, lanț de verificare lipsește legitimitatea democratică, pentru că regulamentul bugetar nu prevede un control uh, al bugetului Consiliului de către Comisie. În ceea ce privește descărcarea de gestiune prin Parlamentul European față de Comisie, vedem foarte bine că ex post nu putem să Uh, oferim legitimitate bugetului Consiliului prin comisie. Prin urmare, la ora actuală, uh, nu există niciun fel de control eficient și democratic față de bugetul Consiliului și de aceea apar mari lacune democratice. Putem să reducem aceste probleme uh, catalogându-le în două tipuri de probleme. Ori avem un control prin uh, un, control, un autocontrol la Consiliu, ori avem uh, control prin Parlamentul European. Eu, uh, de fapt, prefer cea de-a doua situație în care controlul este exercitat de către Parlament și de aceea eu consider că Parlamentul are dreptul să ofere descărcare de gestiune Consiliului pentru că există aici și câteva avantaje democratice. Avem un principiu de la CEJ care spune că, în ceea ce privește chestiunile interne, toate instituțiile pot să reglementeze problemele într-o manieră autonomă. Uh, spun asta pentru că bugetul uh, Consiliului uh, e, de fapt, compus din costuri de personal și de întreținere de clădiri. Aici avem principiul autonomiei și principiul autonomiei poate să uh, Uh, reducă dreptul parlamentar, dar nu îl poate exclude. Prin urmare, necesitatea de a decide asupra cheltuielilor este strict sarcina Consiliului. Dar asta nu, e, asta nu e un lucru valabil și în ceea ce privește legitimitatea cheltuielilor. Pentru că în articolul 310 se spune foarte clar că cheltuielile neconforme vizează interesele întregii Uniuni Europene. Prin urmare, nu pot fi privite ca fiind o chestiune de bucătărie internă a Consiliului. De aici rezultă că controlul exercitat de către uh, Parlamentul European este oarecum limitat. Dar, în același timp, trebuie să ținem cont și de principiile din regulamentul bugetar. Pentru că dacă se uh, aduce atingere unor principii precum uh, uh, economie, uh, eficiență și așa mai departe, uh, apar probleme. De aceea, principiul autonomiei nu exclude controlul exercitat de către Parlament, dar îl limitează. E vorba de un strict control de conformitate. Cel mai puternic argument împotriva uh, descărcării de gestiune acordate de Parlament se deduce din uh, principiul echilibrului instituțional. Potrivit uh, CEJ, Principiul acesta asigură structura uh, dintre instituții așa cum o dictează dreptul primar. Și putem să argumentăm în felul următor. Consiliul, ca și braț colegiuitor, este unul care nu ar trebui să fie controlat deloc de către Parlamentul European. Dar uh, e foarte periculos să se întâmple asta. Dar, de cealaltă parte, așa se asigură că cele două forțe de uh, legiferare, Parlamentul și Consiliul, sunt mereu pe picior de egalitate și astfel se creează un echilibru instituțional. Poate că de aceea, din punct de vedere istoric, Parlamentul uh, s-a decis ca Parlamentul să nu controleze în mod direct Consiliul. Acest uh, principiu, așadar, este unul uh, perimat până la urmă, pentru că independența Consiliului nu este una absolută. În tratat nu este prevăzut un control direct al Consiliului de către Parlament, dar independența Consiliului în ceea ce este exercițiul bugetar este limitată. Indiferent de cum răspundem la această întrebare, ideea este că dreptul Consiliului aici este doar instituțional, dar nu material. Și ce înseamnă acest lucru, doamnelor și domnilor? Bugetul Consiliului poate fi controlat de către Parlament, dar se pune întrebarea dacă o facem prin intermediul Comisiei sau nu. Pentru că efectele unui uh, control parlamentar uh, sunt uh, mai mici. Dacă tratatele, din punct de vedere ipotetic, nu ar impune un control al bugetului Consiliului, atunci nu, nu putem să avem acest argument. Dar așa, Consiliul este doar uh, parțial autonom în ceea ce privește exercițiul bugetar și prin asta se diferențiază foarte, foarte, foarte clar de uh, camerele federale naționale. După cum a spus doamna Șaltie, nu, se, nu putem să comparăm un sistem federal direct cu Consiliul pentru că Consiliul are alte sarcini prin comparație cu camerele federale. Mai mult decât atât, în tratat uh, se prevede un uh, control intern. Avem așadar câteva aspecte procedurale ce țin de autonomia Consiliului și trebuie să vedem dacă într-adevăr poate fi adus, poate, se poate aduce atingere echilibrului instituțional. Echilibrul instituțional este foarte vag prezentat în jurisprudența CEJ. des prozeduralen Aspekts der Haushaltskontrolle nur über die Kommission nicht als Verletzung des institutionellen Gleichgewichts anzusehen. Hier spielt Doamnelor și domnilor, să nu uităm, din nou avem principiul răspunderii democratice. Principiile acestea nu pot fi separate din punct de vedere teologic pe deplin. Principiul autonomiei și principiul legitimității. De aceea, principiul democrației este cel care trebuie să stea la baza interpretării relațiilor instituționale. Legitimitatea democratică a controlului bugetar este una care trebuie să țină cont de rolul executiv al Consiliului. Dreptul uh, bugetar este foarte important în ceea ce privește controlul executivului, dar nu este decisiv dacă Consiliul um, are sau nu funcții operative. Pentru că până la urmă e o problemă foarte sensibilă. Parlamentul ar fi îndreptățit să ofere descărcare de gestiune, pentru că dacă ne ținem cont de acele uh, descărcări independente, e clar că putem să cadrăm aici descărcarea, dar este foarte important, în primul rând, controlul. Ca punct de pornire, vreau să avem articolul 77 al regulamentului de procedură din uh, uh, această instituție, unde e clar că toate funcțiile Consiliului sunt privite ca fiind funcții executive. De asemenea, uh, tratatele spun foarte clar că Consiliul se întrunește atunci public când își exercită funcțiile uh, legislative. Ei bine, dacă e să limităm dreptul Parlamentului, vedem că, în teorie, vedem că în practică nu putem. Pentru că în ceea ce privește uh, cheltuielile de personal și de, cu clădirile, nu înțelegem exact dacă e vorba de exercitarea funcției executive sau legislative. Și nu mi se pare că putem să facem o distinție clară. Uh, am putea așadar să ținem cont uh, de uh, costurile administrative care apar în exercitarea sarcinilor executive și legislative. Permiteți-mi la final să menționez câteva aspecte referitoare la uh, dreptul de a oferi informații către Parlamentul European. Doamna Chaltier și domnul Rossi deja au menționat aceste aspecte, așa că eu nu doresc decât să vin cu câteva completări. În procedura de descărcare bugetară, Parlamentul European are dreptul de a obține informații din partea Comisiei, uh, inclusiv în ceea ce privește planificarea bugetară care nu este direct uh, uh, executată de către Comisie, după cum bine a subliniat și domnul profesor Rossi. Totuși, vreau să spun că prin prisma colaborării loiale există o obligație din partea celelalte instituții, deci aici e vizat uh, Consiliul, de a pune la dispoziția Parlamentului European toate informațiile necesare. Astfel, vreau să vă spun că un drept de informare directă din partea Consiliului European către Parlamentul European este de la sine înțeles. Există drepturi uh, complementare aici, care nu fac altceva decât să fie uh, interpretate în maniera în care, într-adevăr, trebuie ca Consiliul să ofere informații Parlamentului European. Așadar, mi se pare că aici problema este destul de clară. Totuși, Consiliul este un organ independent. Așa că Parlamentul European ar trebui să se limiteze strict la obținerea de informații necesare. Altminteri uh, ar putea fi uh, solicitate uh, informații în măsura în care ar fi nevoie. Avem uh, o regulă din 1973 în care uh, există o obligativitate de a oferi răspunsuri în scris și pe cale orală la toate interpelările. În ce măsură asta este obligatoriu pentru Consiliu e prezentat în documentul meu pe care vi-l ofer astăzi. pentru ca Consiliul să poată să își exercite eficient dreptul de a uh, oferi uh, toate informațiile, ar trebui să existe o procedură uh, foarte strictă din partea Parlamentului European în care să se vehiculeze foarte clar că este vorba de informații primordiale. Uh, de asemenea, um, acest lucru a fost deja menționat de doamna Chaltier, așa că nu vreau decât să menționez alte câteva detalii. Legislația secundară obligă absolut toate instituțiile să ia toate măsurile pentru a implementa recomandările Parlamentului. Acest lucru este absolut obligatoriu, însă um, marja de manevră este limitată de deciziile CEJ, pentru că aici um, trebuie să ținem cont uh, exact de um, cât de juste sunt aceste măsuri. Mi se pare că din partea Consiliului lipsește un uh, act normativ uh, cu funcție obligatorie. Uh, în ceea ce privește drepturile complementare de informație, vreau să vă spun că avem dreptul implicit al uh, procedurii separate de descărcare bugetară care uh, impune mai multe informa- oferirea de mai multe informații decât articolul din tratat. Prin urmare, Consiliul ar trebui să ia o decizie în ceea ce privește uh, descărcarea separată sau nu. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție și mă bucur de pe acum să răspund la întrebări și să ascult comentarii. Ja, vielen Dank, Dr. Pöhler. Mulțumim foarte mult domnului Ann Pöhler pentru această prezentare, mulțumim și antevorbitorilor dumneavoastră. Iată cum am gândit noi lucrurile, să avem o sesiune de întrebări, de fapt să ascultăm Uh, mai multe intervenții înainte de a da cuvântul serviciului juridic al Parlamentului European, astfel încât la final să avem o dezbatere generală. Așadar, acum avem uh, întrebări directe către cei trei experți. Uh, vreau doar să vă atrag atenția, domnule profesor Rossi, asupra faptului că secretariatul CONT a creat o pagină de internet pentru regulamentul bugetar dacă nu ați găsit calea către această pagină, uh, ne-ar interesa motivele pentru care ați fost împiedicat să obțineți aceste informații, pentru că noi uh, mizăm pe transparență de plină în ceea ce privește procedura legislativă. Uh, din cauza trialogului nu este întotdeauna simplu să venim înainte cu această transparență, dar vă mulțumim că ne-ați, ne-ați atras atenția asupra acestei probleme. Domnul Søren Söndergaard este primul pe lista mea. Øh, øh, øh, Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc experților noștri pentru aceste prezentări extrem de interesante care ne-au făcut așa puțină lumină. La Comisia de Control Bugetar n-am nu ne-am propus niciodată să uh, răspundem la uh, această întrebare dacă trebuie sau nu să primim direct sau indirect uh, informații din partea Consiliului. E un aspect secundar pentru noi, însă ceea ce a fost pentru noi foarte important, crucial, e ca în fața uh, contribuabililor europeni să uh, spunem că avem acces la informații cu privire la folosirea creditelor. Am ascultat cu mare atenție cele trei intervenții și uh, în uh, conformitate cu aceste uh, intervenții am reținut concluzia că Parlamentul are dreptul să primească informații, să aibă acces la informații. Dar uh, deci, încă o dată, acordarea descărcării este mai puțin importantă pentru mine. Trebuie să ne asigurăm că avem acces la informații de la Comisie sau la Consiliu. În urma celor trei intervenții am rămas cu această concluzie că noi avem dreptul la aceste informații. E un aspect foarte important pentru mine și de aici decurge și întrebarea mea suplimentară. Dacă Parlamentul hotărăște să se sesizeze, să se adreseze Curții de Justiție, solicitând Uh, transmiterea de informații specifice, de exemplu documentele pe care le-am uh, solicitat pentru descărcările anuale. Aș dori să întreb pe experții noștri dacă am obține câștig de cauză. Credeți că avem șanse, avem sorți de izbândă uh, la Curtea de Justiție. Aș dori să știu care este părerea dumneavoastră. Deci, considerați că am avea sorți de câștig dacă am depune plângere la curte? Mulțumesc. Mai întâi eh, ascultăm toate întrebările și urmează doamna Andreasen. Thank you, Chair. Mulțumesc, eh, doamnă, domnule președinte. Cred că acest conflict eh, este mai degrabă politic și nu tehnic și cred că, într-o anumită măsură, reflectă criza pe care o traversează Uniunea Europeană. Pentru că vorbește de Uh, responsabilitate, cine răspunde de ce. Ceea ce însă nu este foarte clar aici este cine se ocupă, cine este responsabil de bugetul european și de acordarea descărcării. Cine uh, trebuie să apere interesul contribuabilului european și din cele auzite, cred că legea sau tratatele noastre sunt uh, destul de clare, respectiv că Comisia este cea care trebuie să se ocupe de uh, implementarea bugetului, de executarea lui. Bineînțeles că trebuie să treacă prin celelalte instituții pentru a solicita informații, dar răspunderea uh, e de partea Comisiei. Și de aceea consider că ar trebui să mergem chiar în miezul problemei. Din punctul meu de vedere, o soluție ar fi să solicităm informații prin intermediul comisiei, așa cum procedăm pentru celelalte instituții și aș dori să văd, aș, aș dori să știu care este punctul de vedere al experților. Uh, cred că soluția este foarte simplă. Comisia este cea uh, căreia trebuie să ne, uh, uh să ne adresăm. Mulțumesc. Următorul vorbitor, următoarea doamna Era Sender. Sí, gracias, presidente. Sí, agradezco enormemente. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat intervențiile celor trei experți, unii sunt pentru, alții sunt împotriva tezelor pe care le-am prezentat. Oricum, dezbaterea a fost foarte utilă pentru a identifica câteva dintre probleme. Nu cred că ar trebui să uh, facem atacaz de acest 0,39% din bugetul comunitar. Aceasta uh, nu este adevărat. Știm cu toții foarte bine că această uh, situație este critică. Aș vrea să-l întreb pe domnul Rossi, pentru că dânsul a făcut propunerea cea mai provocatoare pentru noi pentru că aceasta era, să zic, o prezentare în favoarea Consiliului. Eu nu sunt uh, juristă, nu sunt uh, expertă ca domnul Rossi, dar cred că de când am intrat aici la Parlamentul European, ceea ce nu este scris în domeniul uh, european, ceea ce nu este explicit, cred că trebuie oricum încercat. Și e adevărat, nu se spune în mod clar, în mod explicit că Consiliul trebuie să supună descărcării de gestiune. De aceea cred că acest lucru trebuie făcut. În plus, în articolul 319 se arată foarte clar că e vorba de instituțiile controlate. Eu nu știu dacă asta are valoare juridică sau nu, dar dacă citim articolul 319 în care dumneavoastră îl interpretați ca fiind comisia singura responsabilă, totuși în acel articol se arată răspunsurile instituțiilor controlate și, așa cum spune și Curtea de Conturi, e vorba de instituții controlate. Cel puțin asta se spune în versiunea în spaniolă. Nu știu dacă uh, în germană se utilizează pluralul sau nu. Eu înțeleg din asta că aceste instituții trebuie să fie controlate, deci și Consiliul. Ce înseamnă asta? Că Consiliul se recomandă pe el singur și Curtea de Conturi realizează auditul corespunzător și pentru Consiliu. Și, deci, și Consiliul are o anumită responsabilitate pentru că Consiliul trimite răspunsuri curții de conturi, nu ne trimite răspunsuri nouă, dar probabil că se simte responsabil într-o oarecare măsură și simte că trebuie să răspundă măcar în fața curții de conturi. Deci ceva, ceva, un oarecare control cred că trebuie să existe. Mai mult decât atât, există alte articole, de exemplu articolul 316 în care se vorbește despre cheltuielile Parlamentului ale Consiliului ale Comisiei care trebuie tratate în mod separat. Deci în mod separat înțeleg eu și pentru control, nu numai pentru cheltuieli. La 335 se vorbește de autonomie administrativă. Atunci când vorbim de controlul financiar, și de această autonomie administrativă, această autonomie îl protejează într-un fel Consiliul, îl face să cheltuiască așa cum vrea, dar până la urmă ne revine din nou nouă controlul. Și la articolul 324 din tratat în care se arată că există o obligație din partea președinților instituțiilor, inclusiv a Consiliului, de a asigura o apropiere instituțională pentru facilitarea controlului bugetar. Cred că de aici se deduce că există o obligație pentru Consiliu pentru a facilita această aplicare și acest control uh, bugetar. Și aș vrea să vă întreb dacă ați ținut cont de toate aceste elemente atunci când uh, ați uh, hotărât că dacă comisia este responsabilă, toate celelalte instituții nu sunt responsabile. Nu, eu cred că nu scrie nicăieri că Consiliul n-ar fi responsabil și aceasta este marja de manevră pe, care, pe baza căreia am lucrat noi până acum, noi la Parlament. Acum, pentru uh, doamna Șaltier, pentru că uh, dânsa a făcut câteva recomandări foarte utile, a deschis uh, uh, multe ipoteze pe, pe marginea cărora putem discuta. Și vreau să vă întreb, care este valoarea juridică la nivel european? Pentru că noi ținem cont de legislația pe care o avem prin procesul de codecizie și de asemenea ținem cont de deciziile Curții, Curții de Justiție Europeană. În felul acesta ținem cont de progresele uh, în justiția europeană. Însă, pe de altă parte, există dreptul cutumiar din statele membre de care trebuie să ținem cont. Și vreau să vă întreb care credeți că este valoarea adăugată a acestui drept cutumiar? Inițial exista o respingere, un refuz din partea Consiliului, dar până la acest refuz, Consiliul a acceptat ca atare această descărcare de gestiune. La început nu exista niciun fel de problemă din partea Consiliului. Deci are această cutumă o valoare sau nu pentru noi? Și uh, pentru ultimul uh, expert, există o valoare juridică pentru noi pentru că ținem cont că există un cadru, acel cadru al acordului între gentlemen's. Ce valoare are această declarație a Consiliului? Cum am putea folosi această declarație făcută de Consiliu? Mulțumesc! Mulțumim! Domnul um, Ian Mulder. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu mare atenție prezentările care mi s-au părut foarte, foarte bune. Nu că aș fi jurist. Ehm, nu știu dacă sunt foarte mulți reprezentanți ai profesiilor juridice în sală, dar în orice caz, fără să fii jurist, trebuie să recunoaștem că există o problemă foarte mare, eh, cea legată de transmiterea informațiilor de către Consiliu. Din toate cele trei prezentări a reușit eh, s-a desprins acest mesaj. Unul dintre cele mai bune exemple e că eh, am avut Uh, trei schimburi de opinii, mai mult sau mai puțin academice, și chiar acolo uh, Consiliul refuză să pre se prezinte. Și aceasta denotă cât de uh, semeață este această uh, comportare imperială a Consiliului. Însă, iată, așa stau lucrurile. Arătăm că am observat că o instituție disprețuiește Parlamentul și nu uh, își respectă prerogativele democratice și uh, cred că într-o democrație națională, dacă am constatat că o instituție refuză să pună la uh, dispoziție informații, ar fi de neacceptat. Însă ne aflăm într-un impas și doamna Șaltiel ne-a, dat, ne-a făcut câteva recomandări de calitate. Aș dori să știu și care este poziția celorlalți experți. Ce ar trebui să facă Parlamentul astăzi? cel mai ușor ar fi să mergem în justiție, să mergem la curte, pentru că după ce curtea s-a exprimat, uh, punct final, din câte știu eu uh, dar uh, și ar trebui să nu mai tergiversăm, să nu mai trecem anual prin aceleași chinuri sau care este părerea experților, cum ar trebui să ieșim din acest impas, altfel decât să mergem în justiție. Mulțumim. Și la final, domnul Gaier și doamna Gresle. Mulțumesc. În primul rând, respect față de interpreți. Uh, am putut să ascult două întrebări în germană, știu cât de complex și cât de dificil a fost și sigur au muncit pe brânci, așa că mulțumesc. Mulțumesc în numele colegilor mei pentru că ați, cred că a fost o, o treabă extraordinară. Mm, toate trei prezentările mi se par interesante și vreau să Și vreau să spun că eu subliniez numitorul comun uh, din cele trei prezentări uh, pentru a, ca, a fi punct de pornire pentru noi. Și anume, fiecare din cei trei specialiști uh, ne-a spus că există o obligativitate de informare. Și, dragi colegi, acesta este punctul esențial. După cum a spus și Sören, calea pe care obținem această informație este cea esențială. Că trimitem o scrisoare prietenoasă către uh, Consiliu, că apelăm la tratat și solicităm comisiei să ne ofere uh, aceste informații, nici nu contează, pentru că până la urmă, și aici deja intrăm în sfera politică, Consiliul pe o cale sau alta, trebuie să, se, să se justifice în fața Parlamentului. Sau nu, deci asta trebuie să clarificăm și propun să procedăm în felul următor. Tratatul este cât se poate de limpede și îi dau dreptate domnului uh, Rossi. Dar Uniunea Europeană este un organism dinamic. Und das ist ja für einen Juristen dann der, der, der, der unmittelbare Bezugspunkt. Um... Și Și după cum a spus și Ines, și pe bună dreptate așa este, multe, uh, există multe documente de la CEJ care precizează mai multe detalii și care uh, ne ajută să interpretăm tratatul. Nu vă critic pe dumneavoastră, domnule Rossi, dar uh, noi în continuare o să solicităm interpretări ale tratatului și acolo unde noi considerăm că e nevoie de precizare, să știți că vom uh, milita pentru a obține clarificarea finală. În ceea ce privește descărcarea bugetară pentru Consiliu, vom aborda subiectul acesta în așa fel încât trecând pe la comisie să obținem documentele necesare pentru a putea merge mai departe. Consiliul nu e astăzi aici, dar ne-a făcut o ofertă să negociem în baza principiului reciprocității. Până acum noi nu am dat curs acestei invitații și de aceea Consiliul se încăpățânează și el. Și ideea este că nu avem o bază de negociere cât timp nu cedează nimeni. Și acum vine și întrebarea mea. Dacă la finele procedurii ajungem la concluzia că uh, în baza informațiilor pe care sperăm să le primim, nu suntem de acord cu execuția bugetară a Consiliului, atunci nu oferim descărcare. Cum judecați dumneavoastră consecințele acestei nedescărcări, neacordări de gestiune, pentru că tratatul nu prevede consecințe stricte. Și din punct de vedere istoric, prin uh, anii 90, Comisia uh, uh, Santa s-a retras când a existat acest pericol. Atunci, atunci existau, problema este că nu există, mă scuzați, reguli foarte clare. Dacă Parlamentul nu acordă gestiune, se întâmplă următoarele. E bine, atunci vă întreb pe dumneavoastră, cum evaluați, uh, constitut, uh, cum evaluați consecințele uh, interinstituționale ale neacordării de descărcare? Mulțumim și acum Inge Gresle. Mulțumesc, Consiliul nici n-a trebuit să vină aici pentru că știa deja toate astea. Nu sunt ironică, absolut deloc, Consiliul știa deja. Și aici mă adresez domnului Rosicu, am câteva întrebări. Dumneavoastră, e ca și cum ați vorbit de la Consiliu, pentru că eu sunt raportor pentru regulamentul bugetar și uh, adesea ascultăm mesajele dumneavoastră. Uh, vă mulțumim pentru prezentare. Uh, da, articolele respective despre care ați vorbit și dumneavoastră nu sunt modificate pentru că nu ajungem nicăieri cu negocierile. Articolul 335 menționează autonomia administrativă. Acesta trebuie să fie însă uh, valabil și pentru instituțiile care sunt partenerii noștri. Și aici există o contradicție între articolul 319 și acest articol 335. Cel puțin noi, cei de la Parlament, am pregătit amendamente pentru a contopi cele două articole și ar fi fost foarte simplu dacă am fi reușit asta, pentru că atunci am fi putut spune uh, Există instituții, da, există și în articolul 1 din regulament, dar și acestea uh, sunt cele care trebuie să obțină descărcare de la noi, iar iată care sunt documentele de care avem nevoie pentru descărcare. Articolul de acum din regulamentul bugetar, potrivit tratatului, spune că noi oferim descărcare comisiei. De ce prin 77 se spunea asta? Pentru că pe atunci comisia avea, deținea toate conturile, ea avea toți banii tratatul nu a ținut cont de faptul că acum se face contabilitate separată și eu știu de ce. Pentru că în forurile în care se amendează tratatul uh, se află politicieni, uh, specialiști pe politică externă, presați de timp, care nu au expertiză în domeniul bugetar și financiar. Și cu siguranță nu au estimat ce se va întâmpla. Juriștii și secretariatul de la Consiliu cu siguranță au tăcut mâc pentru că E clar că în această situație nu au trebuit să treacă prin toate uh, transformările prin care a trecut Uniunea Europeană. Totuși, din 77 încoace, Uniunea Europeană s-a schimbat foarte, foarte mult și această schimbare nu este uh, ilustrată în ceea ce privește dreptul de descărcare uh, la Parlamentul European. Mai rău decât atât, dreptul de descărcare pentru Parlamentul European este stipulat în tratat. Deci, suntem cea mai ghinionistă comisie parlamentară. În tratat suntem uh, prevăzuți ca având o funcție foarte importantă, dar tot același tratat nu ne oferă mijloace necesare pentru a îndeplini acele sarcini și de atunci ne tot uh, zbatem în chinuri. Uh, Așa că avem prima întrebare. Ce părere aveți despre articolul 335 și cum îl contopim cu 319? Și a doua întrebare, e suficient să spunem următoarele? Să spunem că uh, facem o descărcare generală pentru comisie unde băgăm pe toată lumea în aceeași oală și apoi mai facem câteva uh, descărcări separate pentru fiecare uh, uh, animal din grădina noastră zoologică, pentru că avem foarte multe, avem toate gen, agențiile și așa mai departe. E o capcană, am căzut deja în ea, dar nu trebuie să schimbăm foarte mult, pentru că facem uh, un vot în plus față de descărcarea de gestiune pentru Uniunea Europeană. Dar vreau să vă spun că în momentul în care vom nega, vom respinge descărcarea de gestiune pentru întreaga Uniune, uh, vom face mare vâlvă în Europa. Și e foarte clar că în ceea ce privește uh, debirocratizare, probleme administrative, aici nu are rost să ne facem iluzii. E o procedură extrem de birocratizată și foarte complexă și ne-am putea gândi tot atât de bine că am putea să unim din nou uh, toate conturile la comisie, cum ar fi oare să renunțăm la toată contabilitatea și să o trimitem pe toată la comisie, pentru că ar fi mai simplu și mai consecvent. Da, dar ar avea nevoie comisia de 5.000 de noi angajați. Numai că noi ne-am rezolvat această problemă. Cealaltă cale parcă ar suna mai, mai bine, uh, calea pur uh, juridică. Dar ideea este că s-a creat din punct de vedere juridic un haos fără precedent. Însă pentru a face lucruri mărețe, câteodată trebuie să faci pași măreți. Și atunci uh, mai am încă o întrebare către dumneavoastră. Dumneavoastră ați spus că e nevoie să facem o verificare de conformitate. Domnul Anpeler. Această verificare a conformității este o procedură cunoscută în Uniunea Europeană dar uh, problema este că atâta timp cât uh, avem mai multe, uh, avem o listă de criterii care trebuie respectate, cât timp bifăm cât mai multe, se trece de obicei cu vederea și prostia care a fost înfăptuită. La asta vă referiți, să facem, să bifăm și de această dată totul? Știu că din punct de vedere juridic nu vă bucură când spun asta, dar nu ajunge să spunem bifez pe listă și mă declar mulțumită. Pentru că nu asta este o verificare de conformitate, sau până la urmă asta este în teorie. Verific uh, toate normele și după aceea mă fac că nu s-a întâmplat nimic. Mulțumesc. Also bisher war mir nicht... Mulțumesc. Până acum nu Uh, nu, nu mi s-a părut că suntem așa într-o grădină zoologică și că trebuie să mângâiem fiecare animal instituțional în parte. Bine, e o e o uh, perspectivă cu totul și cu totul nouă, dar am profitat de această ocazie pentru a trece așa cu umor mai departe și ca să dau uh, cuvântul experților noștri, noștri poate în ordine inversă de data aceasta. Dat uh, fiind criza de timp în care ne aflăm, v-aș ruga să vă limitați la cinci, 7 minute pentru a acoperi cele mai uh, importante uh, aspecte, astfel încât la final să putem să dăm cuvântul și serviciului juridic. Domnul doctor Anpeler. Abhalten und einige der Fragen zusammenfassen. Foarte pe scurt, ca să pot să mă limitez acele cinci, 7 minute. Au apărut foarte multe întrebări în ceea ce privește dreptul de informare, mai ales din partea domnului Zendergaard, Mulders și domnul Gaier. Analizăm tratatul și trebuie să facem diferența între două drepturi de informare. Dreptul de informare din 319.1 care uh, menționează anumite documente specifice și apoi uh, aliniatul 2 care este atot cuprinzător. În ceea ce privește 319 cu 2 e foarte interesant ce se întâmplă acolo pentru că din tratat și din regulamentul bugetar e obligată doar comisia să ofere informații. Dar eu aș merge mai departe și cred că așa o vor proceda și ceilalți vorbitori și spun că obligația uh, cooperării loiale le obligă și pe celelalte instituții să ofere aceste informații, pentru că anumite dreptul de informare din articolul 319 cu 2 ar fi uh, nul. Acest lucru e valabil și în ceea ce privește documentele specifice de prezentat, uh, după cum spune Curtea Europeană de Justiție. În ceea ce privește 319 cu 2 uh, sunt vizate și celelalte instituții. Și mi se pare că e o rată de succes destul de mare aici, fără a menționa marje procentuale. Mi se pare că dreptul informației aici este suficient de bine reglementat în așa fel încât uh, să nu fie probleme. Și poate că acest uh, lucru depășește chiar ceea ce aș recomanda eu. cu siguranță aș uh, recomanda că se poate depune o plângere în ceea ce privește refuzul de a oferi informații în baza articolului 319 cu 2. A doua întrebare a domnului Gaier se referă la consecințele pentru Consiliu. Votul de neîncredere nu este luat în calcul, dar cu siguranță există o obligație prin tratat, pentru că uh, nu există o nedescărcare fără urmări. La 319 cu 3 uh, se spune foarte clar că organele trebuie să ia măsurile care se impun. Ei bine, Uh, din nou, uh, aceste măsuri vizează Comisia, dar în legislația secundară de, se merge mai departe și sunt uh, vizate toate instituțiile, pentru că toate instituțiile trebuie să suporte măsurile sau consecințele care se impun în urma nedescărcării de gestiune. Așa că se pune întrebarea ce se impune. Și aici CEJ va juca un rol foarte important, va lăsa o marjă de manevră destul de mare instituțiilor, dar dacă instituțiile nu acționează deloc sau acționează insuficient, atunci uh, uh, se poate apela la acest uh, articol. Pe lângă toate acestea există și mai multe posibilități de a acționa în plan politic. Sigur că la următoarele negocieri se poate profita de procedura de descărcare pentru a obține anumite informații la nevoie. În ceea ce între, privește întrebarea doamnei Ayala Sender cu declarația din 1973, nu știu exact care este efectul juridic al acestei declarații. Odată sunt vizate drepturile de informare ale Parlamentului în termeni generali, dar nu se face trimitere specifică la dreptul uh, de informare în chestiuni bugetare, ci este vorba de chestiuni generale. Trebuie să mai fac câteva verificări, dar așa, la o primă privire, pot să vă spun că documentul nu este uh, fără echivoc nici acesta. Avem un gentleman's agreement și în ceea ce privește uh, deciziile CEJ, pot să vă spun că nu există decizii obligatorii aici. În ceea ce privește Consiliul, situația este undeva la mijloc avem uh, o comunicare în ceea ce privește Consiliul, dar nu o decizie. Consiliul uh, trebuie să se simtă obligat să ofere informații. Și atunci, pentru mine, aceasta este obligație juridică, dar nu știu în ce măsură aceasta poate fi extinsă. Dacă se referă doar la chestiuni scrise sau orale sau, dacă putem merge mai departe, uh, spunând că este doar pentru plenara Parlamentului sau pentru uh, comisiile parlamentare. Uh, Uh, permiteți-mi să fac uh, verificări adiționale. În ceea ce privește controlul de conformitate și dacă trebuie să bifăm fiecare căsuță în parte, cu siguranță nu poate însemna doar atât controlul de conformitate și, după cum am spus deja în prezentarea mea, există câteva principii ale regulamentului bugetar care sunt cuprinse aici. Ne gândim la economia cheltuielilor. Uh, Uh, și gestionarea cheltuielilor. Aceasta trebuie uh, verificată în cel mai mic detaliu în cazul în care există dubii că au existat uh, um, neconformități economice în ceea ce privește cheltuielile făcute. Vă mulțumesc pentru atenție. Intervenție fără microfon. O să răspund la întrebări în ordinea în care au fost adresate. Dacă uh, există șanse să se câștige recursul, recursul la uh, CEJ, um, mi se pare prea riscant să uh, avansez aici un pronostic, dar tot ce vă, vă pot spune câteva elemente pe această temă. Cineva a spus, nu mai știu cine, a spus că e vorba de o problemă politică, de o dispută politică. Bineînțeles că așa este și de fiecare dată când există o ambiguitate în tratate, există o problemă politică în spate. Uh, Uh, ceea ce uh, vreau să spun este că totul depinde de politica de jurisprudență a curții. Uh, nu vreau să insult curtea când vorbesc despre politica sa de jurisprudență. Ea duce o astfel de politică, a avut mai multe cicluri în mod foarte schematic, a avut o politică foarte anticipativă, câteodată a fost acuzată, s-a spus că este un guvern al judecătorilor, nu mai este în această fază. Din anii 90-2000 încoace constatăm că a dat puțit înapoi. Ehm, e vorba de un domeniu foarte delicat. Mă gândesc la în anii 90 când deficitele statelor au început uh, să explodeze și știm că există o interpretare uh, sensibilă a tratatelor în ce privește ce poate face Comisia și ce trebuie să facă Consiliul. Comisia a făcut o recomandare pentru a cere Consiliului să adopte sancțiuni împotriva statelor care uh, nu respectă criteriile de convergență. Răspunsul curții este foarte interesant și este și foarte ambigu în același timp. A încercat să împace și capra și varza a spus, iată, Consiliul nu e obligat să respecte recomandările Comisiei, dar, pe de altă parte, Consiliul nu are dreptul să schimbe uh, uh, propunerile care figurează în această recomandare. Deci, dacă uh, Curtea respectă această politică, încearcă să respecte, să, să mm, asigure un echilibru între instituții. Ce ar putea face în cadrul unui recurs? Încă o dată, fără să mă antepronunț, aș spune că în ceea ce privește informarea, accesul la informare, ar trebui să dea dreptate Parlamentului, dacă se respectă acest echilibru de care vorbim. Dar solicitând dreptul de descărcare și dreptul la informare, cred că avem sorți de izbândă să obținem accesul la informații uh, în contul echilibrului. Nu știu pentru cealaltă întrebare dacă pot să mă hazardez să vă dau uh, un răspuns în ciuda tuturor argumentelor în acest sens. Curtea are, e puțin puțin de a spune, față de state. Nu știu dacă va merge atât de departe eh, pe cât ne dorim noi, e nesigur în orice caz. Eh, cineva a plecat din sală, a pus o întrebare în legătură cu Uh, uh, faptul că uh, care, o întrebare în legătură de comisia competentă e foarte clară, spunea, pentru noi nu e foarte clar, pentru că constatăm că există un vid între litera tratatului că e, care e ambiguă, nu spune nicăieri că comisia trebuie să execute singură bugetul și practica care a rezultat. Deci cred că trebuie să fim foarte atenți, să nu spunem că comisia e responsabilă de executarea bugetului, e eronat și în drept, dar și în practică. A mai fost pusă o întrebare în legătură cu valorul juridic al cutumei. Uh, ea se aplică mai ales în uh, drept internațional, uh, pentru că se respectă foarte puține tratate, deci tribunalele internaționale dezvoltă această idee de cutumă pentru a face ca dreptul internațional să progreseze. În dreptul european nu avem nevoie de o astfel de cutumă, pentru că avem tratatele, avem prevederi legislative care până la urmă trebuie să fie respectate. Curtea a utilizat cutuma sau în orice caz o folosește în drept internațional recunoaște cutumele statelor membre prin uh, tehnica principiilor generale ale dreptului, pe care uh, le folosește de fiecare dată că nu e un, te, un text strict uh, și când e o ambiguitate folosește această regulă. Deci dacă ar putea intra pe acest teren al, teren al cutumei, ar putea folosi, folosi tratatele europene. O ultimă întrebare în legătură cu consecințele unei obligații. Deci dacă Consiliul refuză să transmită documentele respective, care ar fi consecința, din păcate nu va exista nicio consecință Uh, sigur că Consiliul ar putea să fie uh, blamat, ar putea fi lansată o campanie în presă și așa mai departe. Uh, le spunem și studenților la drept, le spunem, iată, asta e dreptul, e litera dreptului, dar dacă un judecător condamnă un acuzat altfel, din păcate, atunci când te afli la nivelul unui stat, la nivel de Consiliu, ori începi și tot faci recursuri la nesfârșit, ori folosește opinia publică ca uh, pârghie uh, în, în mass media. Dar um, nu uh, poate Consiliul să fie obligat prin forța armată. Iată răspunsurile pe care doream să le dau la întrebările adresate mie. Mulțumim foarte mult, doamnă Șaltie. Ultimul vorbitor Uh, la runda de răspunsuri, domnul Rossi. Mulțumesc și mulțumesc în primul rând și pentru uh, prietenia pe care ați manifestat-o față de mine, în ciuda tuturor celor spuse, dar uh, până la urmă vă veți da seama că opiniile noastre nu sunt chiar atât de divergente. Spuneam dacă Parlamentul poate să obțină informațiile necesare, da sau nu. Și uh, știți care a fost poziția mea. Uh, Eurodeputatul danez, dacă bine am înțeles, mi-a adresat uh, și el o întrebare cu privire la uh, ce se întâmplă la CEJ uh, șansele de succes sunt mai mari dacă acționați în instanță Comisia și nu Consiliul. Um, eu cred că trebuie să vă gândiți însă foarte bine dacă chiar vreți asta, pentru că pentru 0,09% din, din volumul bugetului nu cred că se rentează asta. După cum am învățat astăzi, uh, mi se pare că aici nu e nevoie de reciprocitate, dacă, mai ales dat fiind că Consiliul poate să ceară o recomandare cu privire la descărcarea de gestiune și atunci poate și el să ceară informații din partea Parlamentului și nu știu dacă întotdeauna călătoriile colegilor dumneavoastră sunt bine de verificate de către Consiliu și dacă nu ar ajunge și Consiliul la ceva întrebări. Domnul Ann Anpoler și doamna Chaltier au uh, Uh, răspuns la întrebări, dar uh, mie nu mi se pare că în ceea ce privește transformările socioeconomice din 77 încoace, sunt de acord cu domnul Anpoller, de exemplu. Nu cred că pot să fac un pas atât de măreț în uh, era în care trăim acum, constatând că s-au schimbat chiar atât de multe lucruri. Iar a vorbi despre o declarație din 1973, care a fost emisă inițial tocmai pentru că Parlamentul European avea atunci atât de puține prerogative, uh, reprezintă un lucru contraproductiv, care susține contrateza. Pentru că era o parte din soft law, fără obligativitate, mai ales că Parlamentul European acum, prin toate uh, tratatele, a obținut mai nou atâtea uh, drepturi, încât această declarație nici nu mai e necesară a fi menționată. O întrebare decisivă a fost cu ce consecință? Păi nu există nicio consecință juridică. Pot să vă spun din capul locului și e foarte posibil să și înțelegeți de ce. Pentru că nu, asta nu înseamnă că e un pas înapoi. Din potrivă. Din nou, trebuie să observăm că um, avem de-a face cu comisia. Poate comisia se retrage dacă nu se acordă descărcare de gestiune, dar uh, nu Consiliul. Uh, și mie mi se pare că se întâmplă acest lucru uh, uh, pe bună dreptate. ori de, dați descărcarea, dați unde verde și e foarte bine, ori faceți o, un comentariu după cum a spus și domnul Anpeller, cu consecințele de rigoare care sunt stipulate în tratat pentru că uh, există acele consecințe care se impun. Deci uh, organele vizate trebuie să reacționeze. Există și o a treia consecință dacă exercițiul bugetar a fost atât de prost încât nu doar că nu vreți uh, să nu acordați descărcarea de gestiune, ci vreți mai mult decât atât, atunci trebuie să cereți un vot de neîncredere. Dar, din nou, votul acesta de neîncredere se adresează către comisie, dar nu către Consiliu. Și uh, puțin uh, față de ceea ce a spus dumneavoastră, cu tot respectul, eu vreau să spun că, în opinia mea, avem din nou aici doi piloni și nu sunt de acord cu doamna Șaltier. Consiliul Uniunii Europene în procesul de democrati democratizare în articolul 10 cu 2 este direct vizat. Îmi pare foarte rău. El este un pilon foarte aici și nu are absolut uh, niciun sens dacă cei uh, doi piloni se îndreaptă unul împotriva celuilalt. Se prăbușesc. Așa că trebuie să acceptăm realitatea, să lăsăm lucrurile așa cum sunt, să nu ne pripim și îl înțeleg perfect pe domnul Gaier, care spune că mm, are o atitudine politică pe care eu o înțeleg. E bucătăria dumneavoastră internă. Dar trebuie să vedem în ce măsură uh, acționați în cele din urmă. Ați avut și o ultimă întrebare. În ce măsură putem contopi articolul 335 cu celălalt, cu 319? Ei bine, 335 are o altă funcție, în primul și în primul rând, este vorba despre reprezentarea în afară și despre liberalizarea instituțiilor puțin în acest sens, dacă vreți. Eu am menționat doar așa, marginal, faptul că fiecare organizație are dreptul de a se reprezenta în afară, de a se organiza pentru a se reprezenta și așa mai departe. Dar uh, Um, fără a intra în prea multe detalii, țin mai bine să vă spun că vă ofer un răspuns scris. De fapt, o să fie un raport scris și acolo o să aveți toate detaliile. Eu astăzi am învățat foarte multe lucruri, o să-mi cântăresc încă o dată argumentele, iar în spiritul unei dezbateri uh, deschise și sincere, vreau să vă mulțumesc încă o dată că am putut să particip astăzi aici. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Domnule Rossi, după cum ați spus că v-am uh, primit cu prietenie în cele din urmă. Păi da, pentru că noi uh, vrem un schimb serios de argumente și asta nu are nimic de a face cu prietenia. Și poate că dumneavoastră ați observat că ieri am votat și uh, Faptul că nu acordăm descărcare Consiliului, că am decis ieri să nu acordăm descărcare Consiliului, poate că uh, se traduce prin absența Consiliului de la această reuniune, dar Consiliul nici ieri nu a dorit să aibă de-a face cu noi înainte de vot. Și, de asemenea, acum avem pe ordinea de zi și avizul Serviciului Juridic al Parlamentului uh, European. Îl avem alături de noi pe domnul Ricardo Pasos, pe care îl rog foarte frumos să ne facă o prezentare uh, pentru că la final mai vrem uh, să avem încă o rundă de intervenții a colegilor uh, noștri de la comisie. Știu, spune președintele, aș sugera totuși Președintele se întrerupe. Alors, Mr. Pasos, Dăm cuvântul domnului Pasos. Mulțumesc, domnule președinte. Am auzit foarte multe argumente de natură juridică. Ați invitat uh, juriști și ați avut ocazia să aveți avize diferite din punct de vedere juridic. Știți deja care este părerea mea asupra acestei chestiuni de foarte mult timp. Și vă spun cu sinceritate că sunt mai degrabă pentru ceea ce s-a întâmplat până acum, din punctul de vedere al Parlamentului, bineînțeles, pentru că aceasta s-a întâmplat și ca rezultat al avizului pe care vi l-am dat până acum. Cred oricum că a fost o întâlnire foarte utilă să auzim argumentele diversilor juriști invitați și am ascultat aceste argumente cu foarte mare interes. Cred că nu are sens acum să prezentăm contextul, pentru că îl cunoașteți foarte bine. Cred că dacă putem folosi conceptul de criză, această criză, dacă există, nu sunt sigur. Dar oricum există acest litigiu, această dispută încă din 2009 și uh, probabil uh, de la tratatul de la Lisabona aceasta este și mai vizibilă din partea Consiliului. Pentru că uh, există și Consiliul European ca instituție, un lucru care nu exista înainte și așa lucrurile s-au complicat și mai mult. E vorba aici, bineînțeles, de legitimitatea Parlamentului European în ceea ce privește descărcarea de gestiune. Și pentru că s-au prezentat și argumente pro și contra, dacă Parlamentul are sau nu uh, puterea de a da descărcare de gestiune Consiliului, eu aș prezenta acum doar trei argumente esențiale. Însă înainte aș vrea să vă spun că rolul Parlamentului era diferit la început, așa cum s-a spus aici. La început, doar Consiliul acorda descărcarea de gestiune, după aceea, începând din 70, au fost Consiliul și Parlamentul și din 75, după tratatul de la Bruxelles, doar Parlamentul acordă descărcarea de gestiune. Bineînțeles că aceasta a avut și consecințe. Deci s-a înregistrat o evoluție în ceea ce privește rolul Parlamentului în calitate de uh, instituție care oferă descărcarea de gestiune. Cele trei argumente pe care vreau să vi le prezint însă. Bineînțeles, sunt argumente pentru a oferi această descărcare Consiliului. În primul rând, o analiză a articolului 319, dar nu izolat, ci uh, în legătură cu articolul 317. Cel de-al doilea argument pe care îl voi prezenta e vorba de dreptul secundar care oferă temeiul juridic pentru descărcări separate și al treilea este de natură fundamentală pentru că descărcarea este o parte a principiului reprezentativității și democrației, a transparenței și a bunei guvernanțe. Primul argument, cel referitor la articolul 319. Cu tot respectul, Aș putea să critic aici prezentările făcute în special ale domnului Rossi, pentru că se face o interpretare foarte exclusivistă, să spun așa, a articolului 319. Este adevărat că acolo se menționează în mod explicit că um, se oferă descărcare comisiei, însă ar trebui să citim întregul text care spune uh, că Parlamentul European, după ce a primit o recomandare din partea Consiliului, va oferi descărcarea de gestiune Comisiei în legătură cu execuția bugetară. Și această parte în legătură cu execuția bugetară este foarte importantă. pentru că această execuție bugetară s-a schimbat de-a lungul timpului și nu ne putem centra doar asupra cuvântului comisie. Cred că dacă ne gândim la execuție bugetară aici, trebuie să spunem că doar 10% din buget este executat în mod direct de către comisie. Ce înseamnă aceasta? așa cum spunea și doamna Greslea, situația este cu totul alta acum față de ce se întâmpla la început. Comisia este responsabilă doar de 10% din buget. 80% din buget este executat de alte instituții sau de părți terțe. Deci, această prevedere care apare în articolul 319, deși clară pentru unii, nu poate fi interpretată în mod literal. Trebuie interpretată și altfel, pentru că se referă la execuția bugetară și pentru că trebuie să țină cont și de articolul 317 alineatul 2. Ce spune acest articol în alineatul al doilea? El arată că regulamentul financiar ar trebui să pună responsabilitățile și să detalieze reguli pentru fiecare instituție în ceea ce privește partea sa de responsabilitate pentru propriile cheltuieli. Asta înseamnă că regulamentul financiar care este explicit și aceasta este cea de-a doua parte a argumentației mele, este deci pentru descărcare de gestiune separată. Și avem articolul 15 din acest regulament în care se arată că instituția Comisiei va conferi celorlalte instituții puterile de executare bugetară care au legătură cu ele. Articolul 416, de asemenea, aliniatul 2, în care se menționează că Parlamentul European are puterea de a oferi descărcarea de gestiune și că va analiza raportul Curții de Conturi alături de răspunsurile diverselor instituții. Și articolul 417 în care se arată că Comisia și alte instituții vor lua măsurile necesare pentru a uh, ține cont de recomandările din descărcarea de gestiune a Parlamentului. Deci, dacă luăm la oaltă toate aceste elemente, cred că avem o bază solidă pentru Parlament pentru a continua cu această cutumă a descărcărilor de gestiune separată. Al treilea argument pe care vreau să-l prezint este unul care cred că n-a fost explorat îndeajuns până acum și este de natură uh, generală are legătură și cu noile prevederi ale tratatului de la Lisabona, așa cum uh, s-a analizat și până acum de către diversi experți. Poziția noastră s-a schimbat după tratatul de la Lisabona. Noi suntem într-o uh, comunitate de drept care se bazează pe legitimitatea democrației și în care deciziile se iau cât se poate de aproape de cetățeni, așa cum se arată în articolul 10 care a fost deja menționat. Însă, pe de altă parte, pe lângă acest principiu, avem un alt articol al tratatului, al tratatului de funcționare a Uniunii Europene, principiul bunei guvernanțe. Articolul 15, alineatul 1, arată că pentru a promova buna guvernanță, instituțiile UE trebuie să-și conducă uh, lucrările cât mai bine cu putință. Și în ceea ce privește execuția bugetară, acest principiu al transparenței care este uh, prezentat în articolul 29 din regulamentul financiar arată că bugetul va fi implementat în conformitate cu acest principiu. Dacă ținem cont de acest principiu fundamental din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene și cel din uh, regulamentul financiar, atunci înțelegem altfel articolul 319 și rolul Parlamentului în procesul de descărcare. Un alt element important în acest context al cheltuirii banilor publici. Curtea de Justiție a fost foarte strictă în acest domeniu și a recunoscut că într-o societate democratică contribuabilii au dreptul de a fi informați în legătură cu felul în care se utilizează fondurile publice. Ei au dreptul de a avea controlul asupra executării bugetare. Și aici sunt de acord cu doamna Șaltiel că singura instituție care este alasă direct de cetățeni și are acest drept este Parlamentul European. Și aici ajung la uh, încheierea mm, concluziilor pozițiilor mele. Cred că avem argumente uh, destul de multe din acel principiu de lege lata care ne permit uh, Parlamentului să mergem mai departe pe poziția noastră. Poate că uh, experții noștri nu sunt conștienți de faptul că această poziție a Parlamentului, această cutumă a Parlamentului a fost acceptată de toate instituțiile, cu excepția Consiliului. Iar președintele acestei comisii a trimis o scrisoare comisarului responsabil pentru a vedea care este poziția comisiei. Și domnul comisar ne-a răspuns uh, în noiembrie 2011 că uh, instituția comisiei știe, uh, este în cunoștință de cauză de acest lucru, că această poziție a Parlamentului n-a fost niciodată pusă sub semnul întrebării de către Comisie și că Comisia consideră că acest lucru ar trebui să continue pe viitor, pentru că trebuie să țină cont de faptul că și Comisia ține cont de felul în care se execută bugetul de fiecare instituție în parte. Ce spune practic Comisia? Că responsabilitatea Comisiei este limitată în ceea ce privește execuția bugetară, că fiecare instituție are propria sa responsabilitate. Deci, în încheiere, domnule președinte, pentru a răspunde celor câteva întrebări care au fost puse aici în sală, foarte pe scurt. După cum înțelegeți foarte bine, nu pot să spun nimic și nu pot să mă pronunț în legătură cu posibilitatea de a face, uh, de a ne prezenta în instanță, de a face un recurs din partea Parlamentului. Știți că nu mă pot pronunța. Aceasta este o chestiune pe care trebuie să o dezbatem, dar nu în cadrul acestui seminar. Foarte succint acum răspunsul la întrebări. În legătură cu uh, acea cutumă, dacă există sau nu. Cred că nu pot fi de acord aici cu doamna profesor Chartier, pentru că cred că merge prea departe cu interpretarea. Nu putem vorbi de o adevărată cutumă în cazul descărcării de gestiune pentru Consiliu. Pentru că cutuma în uh, dreptul internațional este un concept uh, foarte uh, bine definit și nu cred că este cazul să-l aplicăm aici. Acum, referitor la acest uh, gentleman's agreement dintre Consiliu și Parlament, dacă el este reprezintă o obligativitate din punct de vedere legal, cred că nu trebuie să răspundem la această întrebare în acest context și aceasta dintr-un motiv foarte simplu, pentru că acest acord între gentlemen's la care s-a făcut referință nu se aplică deloc la execuția bugetară el se aplică doar la felul în care se stabilește bugetul, se planifică bugetul, dar nu și la execuția bugetară. Deci, din punct de vedere juridic, aș fi de acord că aceste acorduri între gentlemen sunt obligatorii pentru părți, dar nu se poate aplica la această dezbatere legată de descărcarea de gestiune. O ultimă întrebare care s-a pus în legătură cu consecințele descărcării de gestiune negative. Sunt absolut de acord cu părerea pe care ați prezentat-o dumneavoastră. Nu există niciun fel de consecință din punct de vedere legal dacă nu se acordă descărcarea de gestiune. Consecințele sunt doar de natură politică. Vă mulțumesc, domnule președinte. Thank you very much. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Pasos, pentru contribuția aceasta foarte importantă și acum Uh, deschid uh, dezbaterea generală sau uh, dau cuvântul pentru mai multe întrebări, mai multe comentarii. O să vedem dacă mai avem timp să ne și răspundă experții. Mai întâi, raportoarea Ines Ayala Sender dorea să intervină încă o dată. Președinte, solamente era una, una pequeña... Mulțumesc. Un comentariu pentru domnul Rossi, pentru că ne-a promis că ne va trimite un raport și aș vrea să-l rog ca în acest... Uh, uh, aș vrea să rog pe domnul Rossi să nu se uite doar la pagina web a grupului liberal, să se uite și la pagina web a a comisiei noastre și a celorlalte grupuri politice, pentru că în documentul pe care ni l-a prezentat, văd că sunt citate aici doar de pe pagina de, de internet a grupului liberal, un lucru care m-a surprins. Toate celelalte documente, raportul meu și documentele la care s-a făcut referință aici sunt uh, pe site-ul nostru al Comisiei de Control Bugetar. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, doamna Gresle. Am o întrebare către domnul profesor uh, Rossi. Era vorba despre reciprocitate. Noi uh, nu am dat curs reciprocității pentru că nu avem, uh, nu suntem pe picior de egalitate. Consiliul dă o recomandare, dar ce este o recomandare? Priviți această recomandare cu ochi diferiți uh, în cazul descărcării de gestiune față de recomandările în ceea ce privește regulamentele Consiliului? Consiliul spune îmi place sau nu îmi place și se comportă ca atare. Sunt, este același tip de recomandare sau ce înseamnă în acest caz? Pentru noi recomandările sunt recomandări și gata, dar uh, ar fi important să știm și noi cum anume să tratăm acest subiect. Avem un tabel. L-am cerut pentru că voiam să ilustrăm prin amendamente cum au evoluat uh, pozițiile juridice. Avem uh, amendamente din partea Parlamentului, din partea Comisiei, din partea Consiliului și pentru că nu am reușit să ajungem la un acord, am ajuns la textul vechi din nou. V-aș trimite acest document, acest tabel, pentru că pentru noi este foarte important să putem construi pe această uh, structură, așa că vă rog pe dumneavoastră, pe toți, să țineți cont în acțiune juridică din domeniul politicii europene de acest lucru. Permiteți-mi să profit de ocazia că avem alături de noi doi profesori germani. Vreau să spun că uh, jurisprudența germană este destul uh, de, uh, cum să vă spun, destul de refractară față de tot ceea ce se întâmplă în domeniul comunitar. Uh, V-am ascultat cu plăcere, însă pentru noi ar fi foarte important dacă domeniul juridic ar ține cont de ce se întâmplă în plan comunitar pentru a transpune aceste lucruri în plan național și să participe, bineînțeles, și Consiliul. Mulțumesc, am și eu o întrebare, spune președintele, dar mai întâi mă uit în sală ca să văd dacă sunt uh, și alte intervenții. Nu este cazul. Domnule Rossi, dumneavoastră Ați uh, oferit exemplul Germaniei ca stat federal cu relația dintre Bundestag și Bundesrat. Din câte știu eu, bugetul Bundesratului este parte a bugetului federal. Și există o oarecare autonomie, dar Bundestagul potrivit prerogativelor sale, atât în ceea ce privește formularea bugetară și execuția, are posibilitatea de a verifica comportamentul bugetar al Bundesratului ca instituție federală. Și, de fapt, despre asta este vorba și în cazul nostru. Pentru că noi uh, considerăm că avem acest drept, dar se pune întrebarea dacă putem să-l exercităm de facto. Deci, Problema este cu practica. Așa că aș vrea să ne spuneți sau să încercați să ne spuneți cum ați uh, face această analogie juridică. Pentru că invers față de domnul Antpöller, uh, s-a pus problema controlului uh, Consiliului prin parlamentele naționale. Și am ascultat acum uh, ambele prezentări, am ascultat și declarațiile din Germania, iar uh, ni s-a spus că nu există posibilitatea de a fa, exercita, exercita un control uh, bugetar direct asupra execuției bugetare a Consiliului. Ce părere aveți dumneavoastră? Nu vedeți posibilitatea de a face un control democratic și dacă discutăm această posibilitate, uh, măcar în termeni ipotetici, dacă într-un stat membru s-ar construi, de exemplu, un uh, aeroport nou și acolo ar apărea costuri uh, crescute din cauza întârzierilor, atunci Parlamentul Național poate să intervină și să controleze situația. Dacă Consiliul ar construi aici o nouă clădire și ar apărea costuri ridicate din cauza întârzierilor de construcție, se pune întrebarea cine este vinovat. Pentru că avem, practic, nu avem nicio jurisprudență, am putea să spunem asta. Dar cele două exemple nu au fost uh, chiar pur ipotetice și poate că vă puteți exprima dumneavoastră. Alte intervenții nu mai sunt. Cine dorește să ia cuvântul dintre experți? N-am înțeles observația uh, raportoarei. Nu... N-am nimic în documentul meu despre asta. Poate a fost o neînțelegere. Eu oricum sunt neutru din punct de vedere politic. Poate că a fost pur și simplu o neînțelegere. În al doilea rând, celelalte observații sunt foarte importante. Ă, mă interesează foarte mult tabelul dumneavoastră, doamnă Gresle. Vreau să-l văd. Iar în ceea ce privește reciprocitatea, mm, nu cred că suntem de aceeași părere. Nu e problema că aș recunoaște eu ceva, ci pur și simplu asta e realitatea. O recomandare e o recomandare. Nu vă obligă însă la nimic. Dacă uh, Consiliul vă recomandă să descărcați uh, gestiunea comisiei și nu vreți să o faceți, nu o faceți și gata. Dar invers, dacă Consiliul ar oferi o recomandare să nu dați descărcare pentru că Parlamentul, în ceea ce privește execuția bugetară, nu a respectat el regulile, nici de data aceasta nu sunteți obligați la nimic, iar Consiliul trebuie să uh, accepte uh, realitatea și să ia o decizie bazată pe normele în vigoare. Deci mie mi se pare că e necesară o oarecare reciprocitate, pentru că dacă nu ajungem la o problemă aproape filozofică cine îi păzește pe paznici. Și dumneavoastră spuneți că vă autoalocați uh, descărcarea de gestiune. La început am avut dubii în ceea ce privește uh, modul în care e perceput acest mesaj uh, de către cei din exterior, dar eu cred că e necesară o bază de schimb de informații, mai ales pentru că uh, avem și Curtea Europeană de Conturi și are nevoie și ea la rândul ei de informații, pentru că și Curtea de Conturi poate să vă verifice exact în aceeași manieră. Așa că eu nu, eu nu văd de ce am uh, îngrădi acum această reciprocitate. Ceea ce privește relații între Parlament și Consiliu, prin comparație cu Bundestagul și Bundesratul, din nou și din nou ne confruntăm cu această situație și se spune că nu e comparabil cu sistemul federal. Eu știu asta și de aceea am rezervele mele, dar eu cred că noi toți știm prea bine că avem o structură quasi-federală fără să fie una pe deplin comparabilă cu sistemul federal. Domnule președinte, la început început, când am făcut această comparație, nici nu am vrut să spun asta. Nu am vrut să mă refer la baza de informații, ci am vrut să mă refer strict la uh, respingerea descărcării de gestiune. Dacă Bundestagul ar avea voie să respingă descărcarea. Dar ca și în contextul european și în contextul german, cunoscând toate detaliile, sunt de părere că nu este admisibil și că nici nu ar trebui să fie pentru că uh, destinatarul descărcării rămâne comisia, în cazul nostru german, uh, guvernul german. Pot să nu ofer descărcare guvernului justificând în felul următor prin faptul că Consiliul nu a respectat pe deplin execuția bugetară. Există câteva uh, diferențe dogmatice și structurale și Consiliul nu este un exemplu bun în acest sens, pentru că nu are în sensul acesta funcții uh, uh, executive, așa cum o avea la un moment dat. Nu am cifre concrete, dar ideea este că în Germania, de exemplu, Bundestagul trebuie să aibă posibilitatea de a obține toate informațiile necesare cu privire la execuția bugetară de la Bundesrat. Și de ce nu? Același lucru trebuie să fie valabil și um, la un nivel mai sus, în plan comunitar. Domnul Ann Poller a elaborat foarte bine această idee, dumneavoastră ați menționat-o, eu am menționat-o marginal, uh, nu avem posibilitatea de a implica parlamentele naționale în verificarea execuției bugetare de la Consiliu. Nici nu are rost. Domnul Ampolor a menționat asta mai în detaliu. Nu putem să fragmentăm lucrurile național în acest fel. Și doamna Chaltier a spus că Parlamentul European este un organism vizat în acest sens uh, dar există consecințe juridice și politice și nu trebuie să ne facem uh, iluzii. nu pot să îl determin pe un reprezentant al uh, guvernului pentru că uh, într-o decizie a Consiliului uh, au existat erori în ceea ce privește o nouă clădire. Acestea sunt lucruri triviale deja. Dar dumneavoastră sunteți experții și știți prea bine ce reacție are presa la aceste sensibilități. Nu știu cum anume veți putea prezenta dumneavoastră un asemenea subiect astfel încât să aibă consecințe politice reale. Eu unul am rezervele mele. Mulțumim. Acum domnul Anpeller. Din partea mea câteva scurte observații în ceea ce privește uh, tabelul amendamentelor. Uh, eu am, desigur, acest uh, document în dosarul meu, l-am și studiat. Și acum în ceea ce privește reciprocitatea. După cum a spus uh, domnul Rossi, uh, cu privire la recomandări nu au funcție de uh, nu au, nu au funcție juridică, nu, au, nu sunt obligatorii recomandările, cu atât mai puțin în ceea ce privește informațiile cererea de informații. Există un drept limitat de uh, a obține informații care se concentrează pe anumite uh, genuri de informații, uh, cum după cum o spune și 319, acolo e vorba uh, despre Parlament și Consiliu, iar la uh, aliniatul 2 e vorba doar despre Parlament și așa se întâmplă și în regulamentul bugetar. Deci, în ceea ce privește Uh, dreptul de informare, nu există reciprocitate între Consiliu și Parlament, dar trebuie să ne gândim dacă nu cumva există informații importante pe care le poate uh, primi uh, Parlamentul prin aliniatul 2 și dacă nu cumva la rândul său trebuie să ofere informații la schimb pe principiul loialității. Atât. Mulțumesc și eu. Doamna Chaltel nu dorește să intervină, așa că la finalul uh, acestei dezbateri dau uh, cuvântul doamnei raportor, dacă dorește, desigur. Sí, muchas gracias. Sí, lo siento, ha sido... Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău pentru comentariul pe care l-am făcut mai devreme. Nu era vorba de domnul Rossi, ci de doamna Chartier, dar uh, nu aveam documentul așa cum trebuia în față și n-am reușit să văd foarte bine. Oricum, recomandarea mea, deci nu era pentru domnul Rossi, aceea de să se uita și la alte pagini, alte site-uri ale altor grupuri politice. Vreau să vă mulțumesc acum tuturor pentru dezbaterea pe care am avut-o, pentru ideile pe care le-am auzit în cadrul acestui seminar, pentru a trece mai departe în această dezbatere. Mai pare rău că mm, poziția Consiliului și strategia Consiliului a fost aceea de a nu veni aici pentru a ne explica poziția sa. Cred că nu este o strategie bună. Cred că e nevoie aici de dezbatere publică a, pentru a-ți explica propriile decizii sau lipsa de decizii și Știm foarte bine că în cadrul construcției europene există astfel de elemente de lipsă de maturitate Așa cum le menționam și la început, toți deputații care suntem aici prezenți suntem aleși la nivel național și nu la nivel european, e adevărat, dar avem nevoie de o legitimitate democratică și Consiliul are nevoie de o legitimitate la nivelul parlamentelor naționale, bineînțeles, dar asta înseamnă să fie responsabil pentru felul în care utilizează bugetul european și, până la urmă, banii tuturor uh, cetățenilor europeni. Nu se poate să nu-și asume această responsabilitate în fața singurii uh, instituții aleasă în mod democratic și anume Parlamentul European. E adevărat, e o dezbatere care trece dincolo de limitele academice aici. Avem nevoie de uh, foarte multe informații pentru a continua acest dialog. Uh, ne așteaptă peste câteva săptămâni Consiliul Extraordinar, unde vor, se vor lua decizii importante referitoare la bugetul Uniunii Europene și e clar că responsabilitatea Consiliului față de Parlament și în cazul descărcării de gestiune este uh, o daună colaterală, ca să zic așa, uh, pe care trebuie să o acceptăm. Sper ca bugetul european să se afle sub controlul Parlamentului European, așa cum trebuie să fie, și încă din 1997, când uh, am uh, venit pentru prima oară aici la Parlamentul European, am învățat un lucru important alături de uh, domnul Ken Collins, președintele unei comisii parlamentare la momentul acela. Eu îl întrebam pe domnul Collins și îi spuneam, domnule președinte, ceea ce vreți să faceți dumneavoastră aici nu e nicăieri scris. Și el îmi spunea de fiecare dată, tocmai de aceea, pentru că nu e scris, înseamnă că se poate, așa că trebuie să încercăm să o facem. Și cred că acesta este un principiu important pentru noi aici în activitatea parlamentară. Dacă nu este scris, este bine ca Consiliul să se supună din, câteodată uh, în cadrul acestei acestui proces de descărcare de gestiune. Curtea de conturi și-a dat avizul, Consiliul acceptă sau contestă aceste comentarii, deci înseamnă că acceptă să fie supus principiului de descărcare de gestiune. În felul acesta, cred că legitimitatea noastră este asigurată. Deci vom lucra în continuare pe această linie și sper că într-o bună zi Consiliul a, prin uh, presiuni de natură mass media sau prin uh, presiuni de natură politică sau pentru că își va da seama pur și simplu că e mai bine așa pentru imaginea sa, uh, pentru a avea o imagine pozitivă în fața opiniei publice, poate va accepta să se supună acestui control democratic, chiar dacă e vorba de o parte foarte mică a bugetului european, cred că cetățeanul european are dreptul să știe ce se întâmplă cu banii publici. Așa că, domnule președinte, vom vedea până la adoptarea la plenară ce se va întâmpla, vom lucra în continuare. Aceasta este o încercare în plus pe care o facem pentru a clarifica lucrurile și pentru a da posibilitatea Consiliului să-și explice poziția. Nu a făcut-o de data aceasta. Îi vom invita în continuare, îi vom invita la plenară atunci când se va pune uh, problema votului pentru adoptarea descărcării de gestiune și vom continua pe această linie. Mulțumesc! Mulțumesc. Mulțumim raportoarei Ayala Sender pentru această concluzie. Uh, într-adevăr, ne vom ocupa la uh, comisie de această problemă pentru că vrem cu toții o soluție constructivă și subliniez asta încă o dată și domnule Rossi, reacționez la uh, observația dumneavoastră. Uh, Consiliul poate să ceară prin recomandare informații de la Parlament. Și noi privim acest lucru în felul următor. Nici o problemă, pentru că noi, de fapt, ne implicăm pentru uh, transparență. Vrem ca documentele, documentele Parlamentului să fie transparente, să fie puse la dispoziția publicului pe internet uh, este în interesul nostru, în interesul comisiei noastre parlamentare de a avea transparență deplină asupra cheltuirii banilor publici. Așa că pentru noi nu ar exista absolut nici o jenă la acest capitol. Știm de asemenea că uh, descărcarea este și dreptul Parlamentului, nu doar al comisiei noastre. Comisia, de fapt, uh, uh, pregătește terenul pentru plenară. La sfârșit, nu pot decât să uh, adresez mulțumiri experților juridici uh, care au venit astăzi pentru a ne prezenta opinia lor și a uh, interpreta uh, în detaliu tratatul, doamna Chartier, domnul Antpeuler și domnul Rossi. Mulțumesc și domnului Pasos de la serviciul nostru juridic. Tuturor vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru participare. Noi credem că acest seminar a reprezentat un pas foarte important către formarea noastră juridică și către interpretarea uh, normelor care stau la baza activităților noastre, obiectivul nostru este foarte important. Noi, de fapt, vrem control democratic la cel mai înalt nivel și acesta este interesul nostru al tuturor. Mulțumesc secretariatului, mulțumesc uh, departamentului uh, de uh, politică, uh, domnului Fischer, care a pregătit acest seminar și care mereu se ocupă de astfel de lucruri. Vreau să mulțumesc încă o dată musafirilor noștri, oferindu-le un mic cadou, un suvenir din partea Parlamentului European, o carte cu ilustrații uh, care arată istoria de 50 de ani a Parlamentului European. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție. Ba nu, am uitat un lucru, Domnul Erlich este pentru ultima dată alături de noi în funcția de membru al secretariatului. El pleacă mai departe într-o funcție mai înaltă la comisie și urăm uh, mult succes în carieră. Mulțumim uh, foarte mult pentru tot ce ați făcut uh, pentru noi, ne-ați ajutat enorm și sperăm să ne revedem cât mai repede.